Chers collègues, euh, bonjour. Euh... Dragi colegi, bună ziua! Bine ați venit la întâlnirea noastră interparlamentară între comisii ce se desfășoară în timpul acestei săptămâni parlamentare europene în temeiul articolului 13 din Tratatul Uniunii Bugetare sau mai bine zis Tratatul pentru Stabilitate și Convergență și Guvernanță și în cadrul semestrului european și pentru pregătirea Consiliului European din primăvară. Deci, un dublu exercițiu. Ne întâlnim în calitatea noastră de responsabil pentru afaceri sociale și ocupare responsabili la Parlamentul European sau în parlamentele naționale. Această dimensiune este, bineînțeles, vitală din punctul nostru de vedere, chiar dacă suntem conștienți de faptul că uh, e vorba mai întâi despre competențe naționale, deci care țin de răspunderea parlamentelor naționale, dar acestea sunt direct afectate de toate orientările adoptate la nivel european. De aceea mi se pare deosebit de important să discutăm mai în detaliu despre toate aceste aspecte. La Parlamentul European, în cadrul procedurii semestrului european, participă Comisia pentru Ocupare, Comisia de Bugete și Comisia uh, de Afaceri Economice, pentru că noi considerăm că banii europeni trebuie folosiți pentru a îndeplini obiectivele de politică economică și socială pe care ni le fixăm. Aș vrea din tot sufletul să mulțumesc parlamentelor naționale pentru contribuția lor deosebit de importantă. De fapt, am primit numai puțin de 12 contribuții în scris în urma trimiterii chestionarului. Documente care ne vor ajuta foarte mult în munca noastră. Ele pot să fie consultate pe internet, le găsiți și tipărite. Cum spuneam, este foarte utilă această uh, întâlnire pentru că putem să ne dăm seama ce facem fiecare dintre noi. Iată cum se va organiza această dimineață. În prima parte vom discuta mai mult despre dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Prin urmare, vreau să urez bun venit mai întâi dumneavoastră, domnule ministru pentru ocupare și protecția socială Uh, din țara care ocupă președinția prin rotația Consiliului, domnul Ianis Vruțis. Acum aproape că ne-am împrietenit și iată o ocazie suplimentară pentru a consolida cooperarea noastră. De asemenea, urez bun venit domnului Cremastinos, președinte al Comisiei pentru Ocupare din Parlamentul grec, care va lua de asemenea cuvântul în timpul primei părți a întâlnirii noastre și care cunoaște foarte bine acest for pentru că anul trecut a venit să ne um, vorbească despre măsurile luate pentru a lupta împotriva șomajului um, tinerilor în Grecia. Trebuie să vă spun că doamna Daniel Oroa, președinte de la Comisia de Afaceri Europene de la Adunarea Națională din Franța, ni se va alătura peste câteva momente. Înainte de a da cuvântul Stimate președinte, domnule Cremastinos, aș vrea să fac o scurtă introducere. Parlamentul European a abordat această chestiune socială a Uniunii Economice și Monetare. Domnul președinte Van Rompuy a elaborat pentru Consiliul European, știți, faimosul raport care includea o foaie de parcurs și unde insista asupra patru dimensiuni pe care le-a identificat pentru a permite uh, întregirea Uniunii Economice și Monetare și a menționat chestiunea bugetară, financiară, democratică și o a patra, de care nu mi-aduc aminte pentru moment, ori nouă ni s-a părut judicios să insistăm pentru a adăuga o a cincea dimensiune nu una extraterestră, spune președinta, ci cea socială. Prin urmare, am redactat un raport al Parlamentului European în atenția Consiliului European, e un raport vechi de mai bine de un an, pentru a ne aduce contribuția la poziția uh, Parlamentului European față de Uniunea Economică și Monetară. Este raportul Thyssen. În urma acestei inițiative care a fost uh, primită cu bucurie de partenerii sociali, am primit uh, o veste bună și anume că Comisia Europeană a primit mandat pentru a formula uh, propuneri care să corespundă cu litera și sensul raportului nostru. Prin urmare, am primit o comunicare din partea Comisiei Europene despre dimensiunea socială și de aceea noi la Parlamentul European am uh, uh luat inițiativa să redactăm o rezoluție ca reacție la comunicarea Comisiei Europene. O rezoluție care a fost adoptată cu o mare majoritate, 387 pentru, 74 împotrivă și 58 de abținere. În acest text noi spuneam că comunicarea Comisiei Europene nu era decât o primă etapă, deci insist asupra faptului că era că o primă etapă pentru punerea în aplicare a acestei dimensiuni sociale a Uniunii Economice și Monetare. Și vreau să reamintesc faptul că principiul de subsidiaritate care uh, se află la baza acestei chestiuni nu trebuie niciun moment încălcat. Totuși, componentele sociale trebuie să se afle în centrul procesului de integrare europeană și de aceea toate inițiativele Uniunii Europene trebuie să țină cont de acest lucru. Vreau să vă reamintesc articolul 9 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Deseori acest articol este uitat. Ori, Acum că mai mult de 26 de milioane de europeni sunt afectați de șomaj și știm că practic 24 de milioane de europeni sunt amenințați de uh, sărăcie sau de excluziune socială, suntem perfect uh, conștienți de faptul că obiectivele din uh, strategia Europa 2020 în această privință nu sunt nici pe departe atinse. Comisia Europeană, înainte de sfârșitul mandatului său, ar fi trebuit să revizuiască strategia uh, pentru 2020 și să se recunoască utilitatea platformei de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Dar pentru noi această inițiativă este uh, foarte uh, necorespunzătoare cu așteptările noastre. Nu vedem de ce ar trebui noi să pilotăm revizuirea strategiei eh, pentru Europa 2020. Nu, aceasta va fi sarcina viitoarei comisii și a viitorului Parlament. Revin la poziția Parlamentului eh, în ca reacție la poziția comisiei. Noi am respins orice fel de uniformizare uh, uh, și de uh, diluare a uh, măsurile luate în domeniul social și am fost foarte atenți la uh, uh, tabelul de puncte pe care l-a instituit Comisia în această propunere, deoarece în acest tabel sunt conținuți mai mulți uh, uh, indici pentru dezvoltarea macroeconomică, care pot să fie folosiți de comisie atunci când elaborează raportul despre ocupare, de exemplu. <clears throat> în ce privește acești indicatori, am spus că trebuie să țină cont și de dimensiunea de gen. Ei trebuie să poată măsura nivelul șomajului în rândul tinerilor uh, și limita de vârstă este de 30 de ani. A fost o propunere a Parlamentului European, mai ales pentru uh, acea garanție pentru tineret, ca vârsta <clears throat> maximă să fie de 30 de ani. Și am vrut să se adauge și alți indicatori. De exemplu, am spus că trebuie să țină cont de sărăcia copiilor, de posibilitatea de a avea acces la îngrijiri de sănătate și de cei care nu au un uh, domiciliu fix, cei care nu au un adăpost și de asemenea de chestiunea unui loc de muncă decent. Numai cu acest indicator suplimentar vom putea să evaluăm foarte bine uh, situația din statele membre. Un alt aspect care mi se pare foarte important, asocierea partenerilor sociali la definirea tuturor acestor elemente și criterii. Sperăm că vor exista repere concrete uh, definite de către statele membre în ce privește accesul la uh, un, loc de muncă și la îngrijiri de sănătate. Și pentru noi este indispensabil ca statele membre să coopereze și să fixeze asemenea repere. Deci, iată cum vedem noi dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Vrem, de asemenea, să se um, favorizeze mobilitatea lucrătorilor. Aș vrea să menționez și puncte de vedere divergente. În momentul în care au fost definiți acești indicatori, noi, unii dintre noi am considerat că ei trebuie să aibă uh, un caracter obligatoriu în statele membre în care au fost elaborate, dar, cum spuneam, acest punct nu a fost inclus în poziția finală a Parlamentului. Un alt punct care nu a putut fi inclus în poziția finală a Parlamentului este că vrem să existe o interacțiune între dimensiunea economică și dimensiunea socială. Și atunci trebuie să ne gândim la rolul stabilizatorilor automați din cadrul UE și mai ales din zona euro. Există mai multe propuneri în această privință și una îi afectează mai ales pe membrii comisiilor de ocupare și afaceri sociale, și anume de a crea un fel de plasă de siguranță, garantând o indemnitate de, o indemnizație, mă scuzați, de șomaj minimă în toate statele membre. Ca atare, Vă rog să vă uitați la audierea pe această temă care este disponibilă pe internet și vă veți da seama cam ce s-a discutat. Am comandat și un studiu despre valoarea adăugată a asemenea mecanism, studiu care va fi dezbătut cu ocazia întâlnirii noastre de pe 12 și 13 februarie anul viitor. Vreau să mă reamintesc că Comisia de Afaceri Economice din acest Parlament, ECON, va cere Comitetul Economic și Social să se autosesizeze. Știți că pe vremuri și Jacques Delors a sesizat uh, cese și s-a ajuns la faimosul proces de la Val Duches. La rândul nostru am sesizat cese pentru a pune la punct noi modalități de funcționare ale dialogului social în cadrul procedurii semestrului european. De mult timp se spune că dialogul social trebuie să fie consolidat, îmbunătățit, dar nu se întâmplă nimic. Și de aceea eu am luat această inițiativă care sper eu va da roade. Îmi cer scuze dacă introducerea mea a fost mai lungă, dar e un subiect la care țin foarte mult și uh, cred că dialogul cu parlamentele naționale este foarte prețios pe această temă ținând cont, bineînțeles, de repartizarea competențelor între noi, care uh, nu trebuie să se schimbe. Acum vreau să dau cuvântul domnului ministru. Uh, vreau să dau cuvântul domnului președinte al Comisiei de Afaceri Sociale din Parlamentul uh, Grec. Aveți 5 minute la dispoziție pentru a introduce această dezbatere. Sunt very pleased, uh, uh, to chair. Mulțumesc, doamnă președinte și trebuie să vă spun că este onoare pentru mine să fiu copreședintele acestei sesiuni alături de dumneavoastră, doamnă Perez, pe această temă cât se poate de actuală și de interesantă, uh, anume uh, ocuparea forței de muncă și consecințele sociale ale crizei economice financiare. Um, am uh, onoarea să am lângă mine pe ministrul pentru ocupare și uh, afaceri sociale, care se străduiește uh, la fel de mult să îmbunătățească condițiile de viață și de muncă în țara noastră. Domnul ministru va Uh, încerca și pe viitor să facă acest lucru și vom auzi de la dumneasa care sunt eforturile pe care le uh, depune uh, dumnealui alături de colegii de cabinet pentru atingerea acestor deziderate. Um, între statele din nordul și sudul Europei există un decalaj foarte mare în ce privește șomazul, um, între timp, uh, șomajul uh, a crescut de la 26 la 27% în țara noastră. O treime dintre tineri sunt excluși de pe piața forței de muncă și o treime uh, dintre persoane trebuie să se teamă de pierderea locuinței lor, respectiv trebuie să plătească impozite și accize tot mai mari. Din păcate este un al doilea microfon pornit în sală care deranjează intervenția vorbitorului. Omos, eh, omos, tidus anaptix. Noi trebuie să vedem. Vorbitorul se întrerupe.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 que tout le monde éteigne son micro, sauf l'orateur. On réessaye. Uh, και πάλι θα επαναλάβω τα ίδια. Ε, δεν ξέρω. It's okay. It's okay. <clears throat> nu voi uh, repeta, nu mai este necesar. Deci spuneți, doamnă președinte, să continui. Da. Deci totuși să repet. Mulțumesc, domnule Man. Deci am auzit deja uh, uh datele uh, interesante că uh, există un decalaj mare între nordul și sudul Europei, că 26% dintre uh, eleni sunt fără loc de muncă și că 50% din tineri sunt șomeri că foarte multe familii mm, sunt uh, pe cale să-și piardă locuința, uh, scad salariile, cresc impozitele și prețurile pentru bunurile de consum sunt în continuare foarte crescute. În același timp se vorbește mereu de creștere această creștere pare să fie panaceul tuturor elelor, că dacă ar urma să avem creștere, ar urma să avem o situație economică mai bună, uh, ar urma și reducerile impozitelor, ajustarea prețurilor. Dar cum să ajungem la această creștere? Pentru că sistemul bancar nu este în măsură să pună la dispoziție credite suficiente și adecvate pentru IMM-uri. Băncile europene sunt slabe, sunt slăbite, nu sunt în măsură să ofere credite competitive uh, întreprinzătorilor. Chiar băncile elene sunt foarte afectate de această situație. Și cum să poți crește dacă, dacă se fac uh, reduceri peste tot? Unde să mai facem investiții în țara noastră? Cine să mai investească dacă peste tot sunt reduceri? Acest lucru nu vizează, cred, numai țările din sudul Europei, ci Europa în ansamblul său. Și, um, din păcate, uh, situația face să ne simțim ca și când am fi într-o țară din lumea a treia. Există uh, și alte forme și tipare de creștere pe care Europa le-a promovat în trecut. În uh, campania electorală, german, uh, uh, SPD, Partidul Social Democrat, acum aflat în uh, marea coaliție de guvernare, a spus că ar trebui să se constituie un fel de plan Marshall, ca după cel de-al doilea război mondial, Eh, când Germania, care era la pământ după pierderea războiului, a reușit să-și refacă eh, industria, economia și chiar să-și ramburseze datoriile. Dar odată ce economia a fost eh, din nou scoasă din impas exact același lucru uh, acum ar fi aplicabil în cazul Greciei. Nu pentru că eu vin uh, din Grecia și pentru că ministrul Elen este la stânga mea, ci pentru că Grecia este o țară în Uniunea Europeană uh, foarte intens afectată de situația curentă. Nu putem nu putem nici să creștem uh, turismul sau transporturile de două, trei ori pentru a uh, ne achita de datoriile noastre, pentru că nu există infrastructură pentru așa ceva. Numai atunci când vom avea infrastructuri corespunzătoare, vom putea să primim mai multe nave în porturile noastre, vom putea să facem uz uh, de, de clima deosebită, de resursele naturale speciale de care dispunem. Așadar, există precedente politice, numai că acestea nu sunt uh, deocamdată avute în vedere. Există și noi șanse, noi oportunități. Uh, uh, energia eoliană, de pildă, în, în Marea Egee, um, avem uh, vânturi constante puternice, am putea să devenim chiar un producător și exportator net de energie. Totuși, toate aceste eforturi, noi oportunități, șanse, presupun un oarecare uh, timp de acomodare, de demarare a acestei creșteri. Iată câteva observații pe care le-am făcut și reacționând la prezentarea introductivă a doamnei Beres. Nu vreau să abuzez de uh, răbdarea dumneavoastră, ci uh, am plăcerea să, vă, să dau cuvântul ministrului Elen al, de resort, uh, care vă va da mai multe detalii. Domnule ministru, vă dau cuvântul în numele președinției Elene și vă mulțumim pentru prezență. Sper doar că mesajul dumneavoastră va fi cel al unei președinții în exercițiu și ne veți spune cum această dimensiune socială a UEM va fi uh, tratată în timpul președinției dumneavoastră. Pentru că, având în vedere concluziile Consiliului din decembrie anul trecut și faptul că procedura semestrului european este în curs și din cauza faptului că în curând vor avea loc alegeri la Parlamentul European, riscă să uh, fie puțin uitat acest uh, subiect. Deci vă rugăm frumos să ne spuneți cum vă veți ocupa de această chestiune în timpul semestrului președinției dumneavoastră, care nu va fi deloc una ușoară. Vă dau cuvântul. Chiria Proedre, Chiria Beres, Chiria Proedre. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al Comisiei pentru Afaceri Sociale și Ocupare a Parlamentului Elen, domnule Cremastinos, domnilor și domnilor parlamentari europeni. Aș dori să vă spun că e o adevărată onoare și o mare plăcere să am ocazia să fiu prezent astăzi aici și să reprezint țara mea, Grecia, în calitatea mea de ministru pentru ocupare și pentru asigurări sociale și de asemenea și în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului pentru Ocupare European și asta pe durata semestrului acestuia. Mă adresez dumneavoastră pentru că, de fapt, reprezentați comisia cea mai importantă, cea mai uh, vitală în cadrul uh, adunării parlamentare europene, deci în cadrul Parlamentului European. Aici se derulează deciziile cele mai importante uh, și iată că acum sunteți în pragul alegerilor europene și până la aceste alegeri europene ați reușit să desfășurați o muncă utilă, o muncă ce va lăsa urme și asta în ciuda conjuncturii și crizei economice cu care ne confruntăm. Mai mult decât atât, mă adresez doamnei președinte pentru a răspunde la întrebările pe care le-a pus adineauri. În ciuda dificultăților pe care le cunoaștem în aceste vremuri tulburi, pot să vă asigur că președinția Elena va fi una foarte bună. Vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a realiza viziunea noastră de viitor. Președinția Elena va fi o președinție bună și sperăm că împreună cu cooperarea tuturor, cu ajutorul Uh, tuturor actorilor implicați, obiectivele pe care ni le-am fixat vor fi realizate până la finalul președinției noastre. Știm foarte bine că sunt foarte multe lucruri dificile de realizat, elemente care uh, le-am moștenit din trecut și care au uh, durat foarte mult. Oricum, după noi va urma președinția reprezentată de Italia și le vom uh, înainta ștacheta și să sperăm că vom avea cu toții voința necesară pentru a rezolva toate aceste dificultăți. Astăzi, mai mult decât niciodată, Comisia dumneavoastră parlamentară are un rol deosebit de important, aș spune chiar crucial, pentru că astăzi Europa se confruntă cu numeroase provocări. Criza ne-a impus o serie întreagă de întrebări care necesită un răspuns, necesită o reacție rapidă și eficientă. Cu toți înțelegem acest lucru. Au trecut cinci ani, cinci ani care ne-au demonstrat că procesul european pentru a lupta împotriva crizei s-a confruntat cu foarte multe erori. Și acest proces această dorință de rezolvare a crizei a demonstrat că, de fapt, economia europeană nu este viabilă așa cum e și modelul social european are anumite neajunsuri. Criza a demonstrat că există anumite defecte structurale la diferite niveluri în Uniunea Europeană, lucru care necesită o reacție din partea noastră. Știți bine că Uniunea Europeană traversează deja cel de-al doilea an al strategiei UE 2020 pentru o dezvoltare viabilă, durabilă, inteligentă, o dezvoltare economică și o creștere care să ducă la crearea de locuri de muncă. Această strategie UE 2020 este un instrument deosebit de important pentru a face față crizei are drept obiectiv, pe de o parte, de a lupta împotriva neajunsurilor modelului de creștere european și, pe de altă parte, pentru a instaura condițiile propice pentru a realiza obiectivele pe care noi ne le-am fixat. Astăzi, elementele pe care le avem la îndemână demonstrează că în ultimele luni Există câteva semne bune și semne, uh, posibilități de speranță. După o anumită contracție economică pe primul trimestru, în primul trimestru 2013, putem constata că, de fapt, economiile europene au reluat o traiectorie de creștere în cel de-al doilea trimestru și PIB-ul real este acum pe o traiectorie de creștere. Această relansare, această redresare economică nu putem să constatăm decât că se desfășoară într-un mediu destul de diferit de la stat membru la altul și, mai mult decât atât, e cam timpuriu să putem afirma cu certitudine că acest lucru va și continua pe o durată mai mare în timp. Însă concluzia generală este că situația economică în Europa demonstrează deja că sunt semne bune și aș dori să vă explic ceea ce se întâmplă atât în țara mea cât și în alte țări din Uniunea Europeană. Primele semne pozitive încep deja să se schițeze. Spre exemplu, șomajul demonstrează o tendință spre stabilizare. Acum, Asta ni se transmite și din partea organizațiilor internaționale. Se pare că pe viitor prognoza este următoarea. Vom avea un început de scădere a șomajului. Asta ca urmare a sanării bugetare și ca urmare a reformelor structurale pe care le-am instaurat. În țara mea, noi putem spune că sanarea bugetară și reformele structurale reprezintă premisele care ne vor permite să relansăm economia și să recâștigăm creșterea economică. În Grecia, după o perioadă de recesiune destul de prelungită, am lansat un program de anvergură pentru relansarea economică și pentru ajustări uh, structurale și în clasamentul internațional al OCDE, Grecia se află pe prima, primul loc în ceea ce privește aplicarea concretă a acestor ajustări structurale și putem spune că încă de pe acum începem să culegem roadele. Uh, vedem avantajele unei astfel de atitudini. Am recuperat din competitivitatea pierdută din 2002, am reușit să uh, diminuăm deficitul de uh, plăți în balanța comercială și pentru prima dată avem un excedent. Deci Prea puțini erau cei care credeau că acest lucru poate fi realizat. Însă, cred că în continuare trebuie să fim prudenți. De ce? Pentru că aceste reforme trebuie să meargă mână în mână cu creșterea economică, trebuie să ne permită dezvoltarea economică, trebuie să avem o planificare, o programare care să se înscrie în timp, să se desfășoare în timp și care să răspundă la obiectivele noastre, și anume ale strategiei UE 2020. Trebuie să facem fața provocărilor uh, cu care ne confruntăm în zi de zi în viața reală. Trebuie ca să facem eforturi de stabilitate bugetară, să avem politici pentru creștere, pentru ocupare, politici sociale. Evident, acum tendințele în ultima vreme sunt pozitive, însă, dincolo de acest lucru, trebuie să mai constatăm și un alt aspect, și anume că piața muncii în continuare este într-o situație dificilă, comparativ cu PIB-ul. Anul acesta șomajul a ajuns până la niște rate deosebit de ridicate, mai ales în anumite țări. Și ocuparea, de asemenea, nu a fost prea strălucită, nu s-au creat prea multe locuri de muncă. Noi, dar în ultimele luni observăm o tendință către stabilizare. Putem avea speranța ca până în 2015 să ajungem la o scădere a șomajului, eventual să ajungem până la 10,7% în Uniunea Europeană și 11,8% în zona euro. Deocamdată, specialiștii sunt de părere că vor continua să existe contraste și divergențe între diferitele state membre. De aceea, în acest domeniu, va trebui să avem o viziune o viziune și o hotărâre, o voință în felul în care vom programa politicile asupra cărora am convenit. Politici care au drept centru drept miez creșterea economică, crearea de locuri de muncă și întărirea coeziunii sociale. Grecia a preluat președinția Consiliului în, al Uniunii Europene într-o vreme, într-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere politic, din punct de vedere social, din punct de vedere economic. E un an cu alegeri electorale, cu alegeri europene, se va instaura o nouă Comisie Europeană, un nou Parlament European, Vom avea un nou președinte al Consiliului European. Mai mult decât atât, observăm că există evoluții deosebit de importante în domeniul economic și în domeniul social. Costurile instaurării tardive anumitor reforme, reforme necesare, reforme indispensabile, s-ar putea să fie deosebit de ridicate rata șomajului este ridicată și toate aceste elemente pot duce la o agravare a dimensiunii sociale, pot duce la o subminare a capitalului uman al Uniunii Europene pot duce la o restricționare a veniturilor, a cererii active, mai mult decât atât. Aceste fenomene de, de, de marginalizare socială, de dezechilibru sunt foarte intense. Nu uitați, domnul președinte Cremastinos, uh, președinta Comisiei pentru Ocupare din Parlamentul Elen, a amintit acest lucru chiar adinaori. Într-o astfel de conjunctură trebuie neapărat să aprofundăm, să dezvoltăm dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Acest lucru este deosebit de important și nu trebuie să pierdem din vedere ceea ce prevede tratatul. Nu trebuie să uităm obiectivele acestei strategii UE 2020. Nu numai pentru a putea păstra avantajele competitive pe care le avem, ci și pentru că acest lucru face parte din contractul social care poate garanta stabilitatea noastră politică. Astăzi, mai mult decât niciodată, este necesar să avem o acțiune de tip colectiv, tocmai pentru a avea o mai bună coordonare între Comisie, Parlament, Consiliu, în așa fel încât să putem asigura crearea de locuri de muncă și în așa fel încât să facem față provocărilor sociale cu care ne confruntăm în ultima vreme. Răspunsul nostru trebuie să fie imediat și eficient, fără de care ne vom confrunta cu un risc și anume să agravăm, să accentuăm discrepanțele care există între statele membre ale Uniunii Europene. Știți că ansamblul instituțiilor europene uh, recunoaște caracterul crucial al dimensiunii sociale are Uniunii Economice și Monetare. O îmbunătățire a diferitelor evoluții în domeniul ocupării, în domeniul social, este absolut necesară pentru că astfel vom reuși într-adevăr să prevenim riscurile, să prevenim dezechilibrele sociale care ar putea apărea. După ultimul Consiliu EPSCO din luna decembrie, da, în semestrul european s-a instaurat ceea ce noi numim tabelul demarcaj pentru a vedea care sunt indicatorii sociali și pentru ocupare. Doamna președinte, mai lăsați 5 minute? Nu? Bun, atunci termin. Obiectivul nostru este ca împreună cu dumneavoastră să facem față acestor provocări. Doamna Beres a spus că trebuie să adăugăm noi indicatori pe acest tabel de marcaj și eu am spus acest lucru la ultimul uh, Consiliu EPSCO. Avem nevoie de noi indicatori, indicatori, spre exemplu, legați de demografie. Nu uitați că populația europeană îmbătrânește. Iată, o adevărată spada lui Damocles deasupra capetelor noastre. Și aș dori să dau asigurări Comisiei dumneavoastră parlamentare în acest sens și anume noi suntem dispuși să transpunem acest lucru în fapt în contextul președinției Elene. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea situației atât în Grecia cât și uh, felului în care dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare va fi luată pe viitor în considerare. Acum, din partea Parlamentelor Naționale am cerut și doamnei Daniel Roa, partea adunării naționale din Franța, să vină și să contribuie astfel la dezbaterea pe care o vom avea împreună între Parlamentul Naționale și Parlamentul European. Așa că îi dau cuvântul imediat timp de 10 minute. Vă mulțumesc, doamne președinte, domnule ministru, dragi colegi. Dați-mi voie să spun cât sunt de bucuroasă de a fi prezentă astăzi aici. Reuniunile interparlamentare sunt un foarte bun mijloc pentru ca schimburile de idei dintre noi să uh, fie uh, facilitate pentru ca la rândul nostru să putem să ne facem auziți de Comisie și Consiliu. Anumite puncte au fost deja afirmate de oratorii precedenți, dar aș vrea să revin asupra lor. De ce trebuie să consolidăm această dimensiune socială în ajunul alegerilor europene? Ar trebui să fie de la sine înțeles, nici nu trebuie să ne mai punem întrebarea, pentru că din 2008 și declanșarea crizei financiare, s-au întărit uh, supravegherea macroeconomică și bugetară în cadrul semestrului european. Dar ce înțeleg cetățenii din tot ce facem noi aici? El vede că are în continuare probleme, suferă și, în general, nu-și regăsește ușor un loc de muncă. Deci trebuie să definim mai multe inițiative care consolidează dimensiunea socială a UEM. Este singura posibilitate de a fi uh, um, înțeleși de către concetățenii noștri. Cifrele vorbesc de la sine. Mai mult de un sfert din populația europeană este amenințată de sărăcie, inclusiv în Germania. Lucrătorii săraci din Germania sunt din ce în ce mai numeroși. Deseori se uită acest lucru. Nu vreau să revin asupra ce au spuse ieri în plenară. Un tânăr din cinci nu are un loc de muncă asigurat astăzi în Uniunea Europeană. Și știm că în Grecia, în Spania și în Portugalia aceste cifre bat toate recordurile. Țările care în mod oficial au ieșit din programul de ajustare, precum Spania și Portugalia, au un nivel de sărăcie care a crescut. Chiar dacă statul o duce mai bine, asta nu înseamnă că și populația trăiește mai bine. Deci, dacă nu avem Uh, decât politici de austeritate națională care nu compensează efectele uh, crizei, nu vom scoate la capăt. Și știți foarte bine că anumite politici au fost impuse de troică și nu s-au gândit suficient la dimensiunea socială. Dacă nu facem nimic uh, pentru a inversa tendința, nu vom fi credibili. A construi o Europa socială este necesitatea indiscutabilă pentru a da un sens acestei construcții, acestui edificiu pe care l-am uh, uh, ridicat atât de greu. Trebuie să arătăm concetățenilor noștri că Europa este și pentru ei, nu numai pentru serviciile financiare. Domnul comisar Andor și dumneavoastră, doamnă președinte, ați încercat deseori să dați uh, un nou ritm acestor noi orientări, să le dați un impuls. Comisia, pe 2 octombrie anul trecut, a subliniat nevoia de a întări coordonarea, supravegherea politicilor de afaceri sociale și de ocupare și de a încuraja convergența în aceste domenii. O uniune economică și monetară eficace nu se poate uh, realiza dacă reformele sunt prea severe. Trebuie să existe o coordonare uh, între politicile de supraveghere a afacerilor sociale și de ocupare în cadrul semestrului european și trebuie să uh, profităm la maxim de potențialul bugetului european. Trebuie să asociăm mai bine pe partenerii sociali și, uh, la nivel național și european. Crearea uh, acestei noi tabele de punctaj este un bun pas înainte pentru a putea uh, înțelege foarte repede și a putea anticipa viitoarele probleme uh, sociale și de ocupare. Cum spuneam, au fost uh, definiți cinci indicatori pentru a reflecta mai bine dezechilibrele macroeconomice și sociale. Comisia a mai sugerat să se includă în uh, bilanțul aprofundat uh, al mecanismului de alertă un bilanț al situației sociale din fiecare stat membru și al pieței de muncă iar toate acestea fac parte din procedura semestrului european și ne dorim promovarea acelor modele care funcționează în anumite state membre. Când vedem că în Grecia o mare parte dintre cetățeni nici măcar nu mai au acces la vreo formă de securitate socială, ar trebui cu toții să ne punem întrebări, nu numai guvernul grec. Mi se pare că mai degrabă am regresat pe 20 noiembrie anul trecut atunci când Parlamentul European a adoptat o rezoluție mai puțin ambicioasă decât cea inițial propusă de către Comisie și nu este uh, vina dumneavoastră, doamnă președinte, știu că v-ați luptat pentru ca această rezoluție să fie cât mai ambicioasă cu putință. Reechilibrarea între politicele economice și cele sociale este întotdeauna un exercițiu dificil pentru că dacă nu există acest echilibru și viitorul zonei euro poate să fie pus sub semnul întrebării și sper că și alte parlamente sunt de acord cu mine. Din nefericire, rezoluția a fost mult diluată. De exemplu, nu se mai vorbește despre efectele măsurilor de austeritate. S-a șters un alineat care deplora faptul că evaluările de risc nu țin cont suficient de consecințele sociale ale interdependenței dintre state. De asemenea, în versiunea finală se acceptă tabela de punctaj a Comisiei de Europene, deși în versiunea inițială a rezoluției se spunea că această tabelă de punctaj era nesatisfăcătoare. Ori, la Consiliul uh, din decembrie uh, s-a acceptat această rezoluție. Cum spuneam, re regret pentru că a fost un regres, dar acum să ne concentrăm și pe punctele pozitive. Parlamentul și-a confirmat dorința de a include noi indicatori în această tabelă de punctaj. Mâine, la adunarea națională, vom discuta despre acești noi indicatori sociali care trebuie incluși în tabela de punctaj și în Franța sărăcia copiilor, accesul la îngrijiri de sănătate, fenomenul uh, celor fără domiciliu fix și uh, accesul la un loc de muncă decent și uh, protejarea lucrătorilor detașați sunt lucruri care ne oferă repere concrete uh, în ce privește nivelul protecției sociale în Uniunea Europeană și noi încurajăm foarte mult introducerea acestor noi criterii. Doamna Beres și colegii mei de la Comisia de Afaceri Sociale din Franța vom lucra foarte mult pe marginea acestor subiecte și vom organiza pe 18 februarie o masă rotundă pe această temă și îi invit pe colegii noștri de la Parlamentele uh, Europene. Dacă doresc să fie prezent, sunt convinsă că vom avea un schimb de opinii de calitate. Noi ne dorim să accentuăm dimensiunea socială acestui semestru european. Este o dimensiune care trebuie să fie omniprezentă și nu numai uh, în momentul în care se face o examinare anuală a ratei creșterii economice. Trebuie să fie un instrument de definire a orientărilor politice și a uh, politicilor economice. Recomandările um, formulate pentru fiecare țară trebuie să țină cont mai mult de dimensiunea socială, de calitatea locurilor de muncă, de învățarea pe parcursul întregii vieți și de lupta împotriva sărăciei. În ce privește tabela de punctaj pe care a propus-o comisia, toți indicatorii sociali trebuie să fie mai bine definiți. Nu mai revin asupra raportului Sergio Guterres Pieto, care a creat un indicator calitativ în ce privește sărăcia copiilor. Dar eu cred că am avea bine să avem și un coeficient suplimentar. Dincolo de indicatorul propus de comisie, am putea, datorită acestui coeficient, să vedem mai concret cum uh, stau lucrurile la nivelul inegalității între venituri. Acești indicatori, cum spuneam, ar fi bine să aibă un caracter obligatoriu. Așa vom putea supraveghea mai bine dezechilibrele macroeconomice și a finanțelor publice. Politicile sociale și de ocupare trebuie să facă obiectul unei supravegheri multilaterale, permițând diseminarea bunelor practici. Eu apăr și guvernanța Uniunii Economice și Monetare. Având în vedere că statele membre sunt interdependente, mai ales în zona euro, atunci trebuie să ținem mai mult cont de chestiunile sociale în cadrul guvernanței Uniunii Economice și Monetare. De aceea doresc ca posibilitatea uh, pe care o avem acum este că uh, cei care participă la reuniunile la nivel european să nu vorbească doar despre finanțe, ci și despre ocupare și afaceri sociale. Să există această uh, Uh, nouă formațiune a Consiliului. Însă acest lucru nu ar avea niciun sens dacă deputații nu ar fi și ei contactați. Parlamentul European și-a făcut treaba, conferința prevăzută la articolul 13 este o uh, posibilitate de a organiza un asemenea dialog interparlamentar pe aceste teme. Acum ar fi bine să avem și uh, un regulament care uh, stabilește cadrul acestor întâlniri ce ar trebui să aibă loc în mod regulat. De asemenea, ar trebui să avem un sistem de stabilizare la nivel european, să avem poate o asigurare de șomaj sau un venit de bază la nivel european. De mult timp în Franța avem uh, acest uh, salar minim uh, um, interprofesional garantat. Ar fi bine dacă în fiecare stat membru ar exista un venit de bază, un venit de referință am face mult mai multe progrese și toți concetățenii noștri ar avea cât de cât o speranță. Un venit de bază în România are un sens, chiar dacă nu este calculat la fel precum um, venitul de bază în Franța, în Germania sau în Irlanda. În tot cazul este ceva care mi se pare important și o asigurare de șomaj. De asemenea, este ceea ce permite oamenilor să spună că nu vor fi imediat uh, uh, afectați de sărăcie pentru că și-au pierdut locul de muncă. Uh, avem nevoie de noi piste, vechile rețete nu mai pot fi aplicate și doamna Beres a făcut propunere în acest sens foarte precise. Este motivul pentru care acum, în ajunul alegerilor europene, vrem să ne mobilizăm cu toții pentru ca la toate nivelurile să putem să profităm de această Europa socială. Europa socială a devenit dimensiunea uh, inconturnabilă a Uniunii Europene. Mulțumesc, beaucoup, președinte. Mulțumesc, și de a respecta respecté votre temps de parole. Ehm, Mulțumesc pentru faptul că ați respectat uh, timpul alocat. Cred că a fost o confuzie în ceea ce privește repartizarea intervențiilor. Uh, ați ajuns mai târziu cei drept și probabil că nu ați auzit exact ceea ce am spus noi încă de la bun început. În ceea ce privește venitul de bază sau venitul minim garantat, noi facem aici o distinție între venit și salariu în dezbaterile noastre, pentru că a, sunt implicate și alte dimensiuni. Dar în orice caz, e adevărat, așa e, avem o dezbatere pe această temă. Sunteți foarte numeroși cei care ați arătat cartonașul galben pentru a vă înscrie la cuvânt. Deci, cei care doresc să se înscrie la cuvânt încă acum, la această primă parte a dezbaterii noastre, dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare, pot să o facă acum și am să fiu o președintă nu simpatică deloc. Adică, am să vă rog pe fiecare să respectați timpul de vorbire ce vă este alocat foarte strict, în așa fel încât toată lumea să aibă șansa să participe la această dezbatere importantă. Și dau cuvântul celui care a dat un exemplu foarte bun și anume Dominic Aniganu pentru a interveni din partea Camerei deputaților din Irlanda. Două minute. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, și salutăm propunerea Comisiei de a include dimensiunea socială în uh, propunerea pentru UM. De asemenea, doamnă președinte, credem că pe lângă indicatorii propuși ar putea să fie incluși și alții Ehm, Comisia mea parlamentară a ehm, dezbătut în decembrie propunerea Comisiei Europene și am invitat ehm, membrii ai Comisiei pentru Ocupare, Comisie pentru Tineret, Comisie pentru Femei pentru a discuta despre acești indicatori potențial indicatori. Ne-am dat seama că trebuie să ne limităm totuși în ce privește numărul lor, dar trebuie să fie uh, indicatori care să fie sensibili la uh, inechitatea dintre plata oferită bărbaților și femeilor, care să reflecte egalitatea de gen. Uh, și alte drepturi. De asemenea, este foarte important să reflectăm și fenomenul angajărilor temporare, unul care este acum foarte puternic resimțit în Irlanda. Pentru noi toți însă este esențial să știm ce vrea și ce va face Uniunea Europeană pentru a ținti prin utilizarea acestor identificatori la obiective de îmbunătățire a condiției sociale. Asta este până la urmă provocarea acestui mare exercițiu. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această intervenție scurtă și concretă. Vă mulțumesc că ați respectat timpul alocat și acum dau cuvântul senatorului italian, domnul Teghini. Mă iertați, e doamna Teghini senator din Partito Democratico din Senatul Italian. Iată, am o expertă alături de mine care m-a corectat. Două minute! Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte rapid, ca să câștigăm timp, pentru că sunt perfect de acord cu introducerea pe care ați făcut-o și ultima eh, intervenție pe care am ascultat-o introducerea acestor indicatori sociali care pot apoi să fie îmbunătățiți și integrați și pe plan național. Bineînțeles că nu este vorba despre niște indicatori neutri. Este deosebit de important să ai uh, indicatori sensibili la diferențele de gen și la diferențele de vârstă pentru a ține cont de impactul crizei și de măsurile de um, stabilizare macroeconomică. Cred că trebuie să lucrăm rapid pentru a putea lua măsuri corespunzătoare după ce am analizat toți acești indicatori și pentru a avea noi strategii macroeconomice. Nu trebuie să pierdem din vedere nici stabilizarea pe plan financiar și uh, um, disciplinarea bugetară. Multe dintre țările noastre au fost obligate să ia asemenea măsuri care au avut consecințe sociale uh, puțin sustenibile și greu de suportat pe termen lung. A fost de asemenea un obstacol în calea unei Uh, redresări economice reale și rapide și mă întreb dacă Comisia și Parlamentul sunt perfect conștiente de faptul că din momentul în care se introduc indicatori sociali, trebuie să trecem și la etapa următoare, să existe măsuri sociale în toate acordurile economice, în toate acordurile fiscale de stabilizare și pentru creștere și mă întreb dacă nu putem să ne imaginăm imediat că politicile active, uh, ca de exemplu garanția pentru tineret, să fie cu adevărat luate în serios și să aibă parte de o adevărată finanțare, pentru că numai astfel se poate răspunde adevăratelor nevoi. Deci, atunci când există acorduri bilaterale sau multilaterale, e nevoie să se includă și măsuri sociale care până acum erau uitate. Mulțumesc! Euh, mulțumesc și are cuvântul domnul Richard Falbro. Două minute. Zdravím představitele řeckého předsednictví a varu... Vă mulțumesc, doamnă președinte, și bun venit și reprezentanților uh, președinției Elene. Motivul pentru care, din păcate, ne aflăm în impas e că ori de câte ori apare o directivă în domeniul social, statele membre nu doresc să o pună în aplicare. Și repede argumentează cu tradiții, cu specific național, pentru ca până la urmă nimic să nu se schimbe. Strategia Lisabona zicea mai multe locuri de muncă și locuri de muncă mai bune. În schimb, avem mai puțin locuri de muncă și acelea precare. Deci până cum nu schimbăm lucrurile în mintea cetățenilor și parlamentelor naționale, nu vom schimba lucrurile nici în plată european. Mulțumesc! Le mulțumesc pentru această intervenție succintă și clară și din partea Camerei Reprezentanților din Cipru dau cuvântul timp de două minute vicepreședintelui Comisiei pentru Ocupare și pentru Afaceri Sociale, Σκεύη Κούκαμα. Σκεύη Κουκουμά, κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Experiența cipriotă în ce privește punerea în aplicare a memorandumului um, a fost una foarte dureroasă. Nu doar pentru că au fost prevăzute măsuri dureroase în domeniul social, Uh, ci pentru că mai ales nu au fost prevăzute măsuri pentru depășirea crizei. Decizia Eurogrip din 10 și 15 martie privind uh, reșalunarea unor datorii uh, ne-a propulsat într-un cerc vicios al neieșirii din datoriile suverane și de rămânere în criză a crescut foarte mult șomajul la o cifră record în zona euro, în consecință, și în special grupurile sociale defavorizate, vulnerabile, au avut de suferit. Au uh, ajuns șomajul la o cifră înspăimântătoare, 35% din șomeri sunt tineri și uh, până în 2013 30% din uh, beneficiile sociale au fost reduse. Ei, acum doar putem spera să se normalizeze situația. Au fost vândute uh, foarte multe uh, locuințe, au, a crescut numărul persoanelor fără adăpost. De aceea cred că, că și noi că este nevoie de mai mulți indicatori social care să reflecte mai bine situația. Dar întrebarea se pune care să fie aceștia. Uh, pentru că vrem să susținem uh, grupurile defavorizate, vulnerabile, vrem să combatem șomajul, dar în același timp vrem să creăm locuri de muncă demne. Și uh, doar astfel de locuri de muncă poate să crească productivitatea. Vrem ca demnitatea part, eh, partenerilor sociali să fie păstrată, dorim ca ehm, să existe o politică socială corespunzătoare care să redistribuie mai echitabil veniturile și să prevină excluziunea socială. Mulțumesc, dragi colegi, și acum timp de două minute dau cuvântul coordonatorilor grupului politic social, socialist și democrat din partea Parlamentului European. Mulțumesc, doamna președinte spune domnul Sercas. Vreau să urez bun venit colegilor din parlamentele naționale și mă bucur de faptul că avem această posibilitate de a discuta despre dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Pentru că sunt de părere că probabil acesta este spațiul în care va, vom purta o adevărată bătălie în ceea ce privește viitorul model european. Model social european. Însă știm că acest model social european a fost părintele sărac al Uniunii Economice și Monetare și a fost supus logicii politicilor economice. Și ne aducem aminte că undeva, cândva, în epoca de lor, aveam un sistem de normative care erau mult mai favorabile dimensiunii sociale, însă apoi a urmat o hegemonie a piețelor, a economicului, și teoriile toate ne-au demonstrat faptul că această lipsă de coordonare într-un spațiu în care lupta pentru globalizare, mondializare, uh, cu consecințe la nivel salarial, salarii scăzute, uh, pierderi la nivel social, iată, din păcate, acestea sunt ceva curent. Deci, ne aflăm astfel într-o fața unei necesități și anume de a spori uh, capacitatea Uniunii Europene de a face față crizei. O criză mondială, de fapt, și de drept. Și guvernele demonstrează, activitatea și răspunsul guvernelor demonstrează o realitate, și anume că nu am fost la înălțime. Uh, avem nevoie nu numai de o monedă unică, ci și de o politică în domeniul social. Avem nevoie de o politică economică care să nu fie neapărat unică, cu o piață unică și cu uh, doar avantaje economice, ci avem nevoie de o Europa care să nu fie fracturată, să nu existe uh, discrepanțe, o Europa unită, coordonată. Și avem nevoie, deci, de această uniune economică și monetară, dragi colegi, și avem nevoie și de dimensiunea socială a acestei uniuni. E o luptă pe care o vom purta și sper să o câștigăm, să o câștigăm, pentru că acest lucru va fi în interesul și folosul tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul lui Ark Jalonan din partea Finlandei. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Tämän viikon... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna trecută am auzit multe discursuri uh, în care s-a spus că greul a fost depășit în Europa și că prin uh, măsurile luate, totul merge mm, înainte, dar uh, reducerile care au fost operate au uh, făcut să crească șomajul, nimic altceva. În Grecia, țara care a luat deja cuvântul, uh, sunt încă foarte multe de făcut și cererea de ajutor a Greciei trebuie, sigur, să fie să-și găsească răspunsul între niște măsuri Eh, însoțite de eh, oarecare condiționalități, dar trebuie să oferim un ajutor pentru a stimula creșterea. Trebuie să găsim o ieșire din acest impas, din aceste probleme și de aceea trebuie să eh, acordăm atenție sporită dimensiunii sociale. Tocmai de aceea este nu este ușor să, să găsești o soluție simplă, tranșantă. Șomajul este un flagel paneuropean și tocmai de aceea trebuie în tot ceea ce ne propunem să uh, să facem în așa fel încât uh, partidele și mișcările pro-europene să uh, aibă câștig de cauză la aceste alegeri uh, europarlamentare ca să putem ieși din impas. Mulțumesc. Dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei Empli de la Parlamentul European, Thomas Mann. Prezident. Um, Mulțumesc. Am o întrebare la adresa domnului ministru Vruțis. Săptămâna trecută am avut prilejul de a-l saluta în mijlocul nostru pe primul ministru Sam Samaras la sesiunea plenară de la Strasburg. A avut o prezentare uh, care a fost foarte apreciată. El este de altfel un fost membru al Parlamentului European, deci um, l-am salutat ca între prieten. Criza a arătat uh, o contradicție între modelul european social încă nerealizat, pe de-o parte, și uh, declarațiile cu privire la uh, economia socială de piață, pe de altă parte. În țara dumneavoastră reformele au avut loc, OCDE a confirmat acest lucru, alții se îndoiesc de aceste fapte. Eu cred că uh, faptele, uh, datele, cifrele exacte trebuie cunoscute uh, și dincolo de Grecia. Acum Troica verifică toate aceste măsuri luate. Este un control prea puțin democratic. Vă întreb așadar, este necesară intervenția Troicii? e chiar, e chiar necesar și în ce privește garanția pentru tineret, am pus la dispoziție 6 milioane de euro pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. A fost o primă măsură importantă, măsură importantă. Are însă ea efect, îi resimțiți uh, uh, efectul? În, în Germania uh, nu nu ocupăm, nu oferim locuri de muncă unor cetățeni străini doar pentru că a stimula așa numitul brain drain, emigrația intelectualilor din alte țări, ci pentru a scoate oamenii din uh, șomaj. Vreau să știu care este experiența grece. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau cuvântul domnului ministru pentru a răspunde la această întrebare foarte precisă. Acum lista uh, celor care doresc cuvântul uh, a fost încheiată. Acum dau cuvântul lui Augustin Mizeflo din Senatul din Polonia și îmi cer scuze dacă vă stâlcesc numele. Proszę Polska z zainteresowaniem. Mulțumesc, doamnă președinte. Polonia privește anal- inițiativa cu Comisiei Europene cu mare interes. Polonia încă nu face parte din zona euro și nici nu și-a reformat încă structurile de protecție socială. Acum, cel puțin am făcut-o doar așa după criza europeană în economie. Am încercat să facem acest lucru cu cap, în mod structurat și nu doar ca reacție la criză. Poate că această uh, uh, inițiativă nouă a Comisiei va stabili și noi criterii de aderare la uh, uh, zona euro. Tocmai de aceea ne întrebăm dacă această nouă inițiativă a Comisiei Europene nu va Eh, rezulta, nu va crea mai degrabă o Europa a mai multor viteze, a mai multor clase. Și dacă, nu știu dacă în consecință acest lucru nu va eh, periclita tratatele europene. Pentru că eh, sigur că aceste modificări propuse de comisie trebuie acceptate inclusiv în Polonia. Dar aceste uh, recomandări pentru noi indicatori um, uh, trebuie să fie astfel încât uh, dimensiunea socială să fie corespunzător reflectată. Dacă vrem să obținem o convergență și dacă, dacă se obține convergență pe elemente sociale, atunci e bine, dar dacă competitivitatea noastră ar avea de suferit, atunci în consecință și locurile noastre de muncă ar avea de suferit. Și atunci situația este diferită, pentru că se vorbește aici despre diferite obiective, dar și Polonia are obiectivele sale. Deci, iată că privim cu mare speranță și nădejde către această nouă inițiativă, dar în același timp Polonia dorește să obțină, să își păstreze joace rolul său activ. Domnul Filip Bulan de la Parlamentul European. Mulțumesc, doamnă președinte. Este de la sine înțeles că avem nevoie de o dimensiune socială în Uniunea Economică și Monetară. În același timp, nu cred că suntem suficient de ambițioși. Și am putea să ne gândim și la alte perspective care ar favoriza convergența. Sunt de acord că avem nevoie de mai mulți indicatori în tabela de punctaj și sunt de acord cu faptul că acești indicatori ar trebui să aibă forță de lege, însă trebuie să acționăm și pe planul legislației și pe cel al concurenței. Suntem într-o economie socială de piață și companiile, fie ele pe um, IMM-uri sau companii mari, trebuie să fie principale actori din acest proces de convergență. De aceea, ideea dimensiunii sociale nu se uh, limitează la uh, cei care sunt activi în antreprenoriatul social, ci are de-a face și cu răspunderea socială corporatistă. Doar așa putem să avem o mai bună convergență socială. Numai așa uh, vom putea să reușim. Ar trebui să fim uh, conștienți de limitele subsidiarității. Poate că noi la Parlamentul European suntem mai conștienți de acest lucru decât Parlamentele Naționale. Nu vrem să uh, um, șifonăm pe nimeni. Uh, știm că toată lumea, toate statele membre țin foarte mult la autonomia și la suveranitatea lor, însă dacă am definit niște criterii sociale cât de cât uniforme, vom putea să avem, cum spuneam, mai multă convergență socială și să putem să luptăm mai bine împotriva dumpingului social și să avem uh, modalități și criterii sociale mai bune. Mulțumesc cu ultima persoană, uh, Karima Deli, din Parlamentul European. La Mulțumesc, doamna președinte. Toată lumea e de acord pentru a spune că, da, trebuie să întărim mai ales aspectul social în această dimensiune economică și monetară, Uniune economică și monetară. Bun, da, problema e că spunem asta de vreo 5 ani de zile și după 5 ani de zile avem impresia că această dimensiune socială nu e prioritară nici la Consiliu, nici la Comisie. Și atunci eu, prima mea întrebare e următoarea. Cum anume noi cu toți împreună vom reuși să avansăm în așa fel încât dimensiunea socială a Uniunii Europene să fie o adevărată prioritate? Iată o primă întrebare. O a doua întrebare, mai ales în ceea ce privește raportul dumneavoastră, doamna Pervonș Perez. Doamna președinte, dumneavoastră ați făcut un raport remarcabil care demonstra uh, cât felul în care tratăm această criză, doar pe partea economică, pe partea financiară. Și chiar în raportul dumneavoastră spuneați atunci, acum câțiva ani, că a venit momentul să facem ceea ce spune ministrul din Grecia, și anume să, la, să mizăm pe sectoare inteligente, tranziție energetică, inovație socială și așa mai departe. Ori eu aici am o problemă, și anume Parlamentul European, care poate și el să fie o sursă de propuneri noi, care să fie susținute de parlamentele naționale, cum se face că astăzi, pur și simplu, în ceea ce am zis noi e în flagrantă contradicție cu ceea ce se face concret la Consiliu și la Comisie. Și mă refer acum și la cele spuse de ministrul din Grecia. Ați spus că nu avem o rețetă miraculoasă pentru a obține creștere economică. Așteptăm creșterea economică. Femeiul tocmai a declarat că nu o să avem creștere economică anul acesta. Și atunci ce ne facem? Spunem popoarelor și mai ales poporului european, păi așteptăm să vină creșterea și nu facem nimic? Sau dezvoltăm niște alternative, așa cum spunea doamna Ohoa, da, mulțumesc. Uitați, timpul trece, avem oarecare întârziere și având în vedere că domnul ministru din Grecia a fost uh, interpelat personal de două ori, am să-i dau cuvântul timp de patru minute. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, voi răspunde mai întâi la ultima din întrebări. Vreau să vă asigur că uh, pe toată această perioadă guvernul elen nu a stat cu minile în sân. Guvernul elen a încercat să schimbe multe lucruri în Grecia în ultimele luni. În domeniul creșterii uh, și relansării economice, am uh, amintit uh, deja deficitul de balanță comercială și spuneam că în 2014 pentru prima dată putem trece de la recesiune la creștere. Asta este foarte important. Avem, am amintit și de un excedent primar. Asta arată că uh, reformele și eforturile guvernului elen au început să dea roade. Deci n-am stat cu mâinile în sân și am făcut tot ce era necesar pentru a îmbunătăți situația economică din țara noastră. În legătură cu celelalte întrebări care au privit reformele, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În ultimii ani, Grecia a întreprins reforme structurale profunde, care evident erau și necesare, nu contestăm acest lucru, am avut probleme structurale importante Um, cauza răului, uh, și vorbesc aici numai pentru Grecia, au fost nu doar uh, anumite probleme structurale uh, specifice Greciei, ci și probleme care au existat în Europa, dar au fost mult mai pronunțate în Grecia au avut, am avut probleme pe piața forței de muncă, am găsit curajul să le înlăturăm, să le schimbăm. În ce privește salarul minim, am găsit uh, o nouă metodă de calcul a salarului, a venitului minim, dincolo de care uh, partenerii sociali pot negocia acum uh, eventual salarii minime pe, pe diferitele ramuri industriale pentru prima dată în 5 ani am avut în anumite sectoare chiar o creștere a veniturilor salariale. Din păcate, foarte mulți uh, salariați uh, nu au putut beneficia de uh, sistemul anterior. Sistem, uh, programul Artemis este cel prin care în prezent combatem munca la negru, uh, munca ilicită. Există prevederi care uh, permit o conformare mai bună la cadrul legislativ și amenziile care sunt și sancțiunile care sunt administrate în caz de nerespectare sunt Uh, desuasive, respectiv stimulează ocuparea uh, legală. În același timp, uh, crește competitivitatea noastră deci vedem că unele lucruri deja se schimbă și pe piața forței de muncă a apărut acum o situație stabilă. Acest lucru este reflectat atât de Eurostat cât și de Serviciul Statistic European. În al treilea trimestru am avut deja 33% și sperăm ca în 2014 să reducem nivelul uh, datoriilor sub 20%. Uh, eu Uh, am prevăzut uh, în ministerul pe care îl conduc toate măsurile care ne-au fost puse la dispoziție și am exploatat și am executat întregul buget care ne-a stat la dispoziție. Dar evident că mai e nevoie și de alte măsuri, asta e fără, clar fără nicio îndeală. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în această dezbatere. Nu voi spune că s-a încheiat, pentru că oricum voi face ceva în plenară și peste câteva ore am să fiu fidelă contribuțiilor dumneavoastră. Întotdeauna mă bucur de faptul că avem un asemenea schimb de opinii, pentru că putem să constatăm că pentru fiecare subiect avem punctul nostru de vedere, dar acestea pot să fie și convergente. Și, domnule ministru, vă urez mult succes cu discuțiile în viitorul Consiliu pe probleme de ocupare și afaceri socială cu această tabelă de punctaj. Acum, vă mulțumesc pentru aplauze. Vreau să îi uh, rog pe uh, oratorii din primul panel să cedeze locul celor din al doilea panel. Donc, euh, j'appelle à la tribune. Euh, deci rog să vină la prezidiu domnul Solomon, vicepreședintele Comisiei pentru Ocupare și Protecție Socială din Camera Deputaților din România, președintul Comisiei de Afaceri Europene din Parlamentul Slovac, domnul Blaha, și domnului Sergio Guterres Prieto, raportor al Parlamentului European uh, pentru semestrul european și coordonarea politicilor economice pentru 2014. Chers collègues. Dragi colegi, reluăm și vreau să mulțumesc celor trei noi oratori care s-au așezat la prezidiu. În această doua parte a întâlnirii noastre vom discuta despre ocupare în cadrul um, examinării anuale a creșterii economice, inclusiv atunci când va trebui să punem în aplicare garanția pentru tineret, reforma sistemelor de pensii și pentru a fixa noile condiții de mobilizare a Fondului Social European. Aș vrea să vă spun doar în câteva cuvinte că, în ceea ce privește garanția pentru tineret, deocamdată doar 17 state membre au trimis la Comisia Europeană planul lor definitiv pentru punerea în aplicare a acestei garanții deși încă de pe 1 ianuarie 2014 ea era operațională. Cred că noi, înainte de sfârșitul mandatului, vom cere Comisiei să verifice uh, stat cu stat dacă acel plan de implementare corespundea spiritului uh, acestei garanții pentru tineret. A fost ideea noastră, dar uh, s-a transformat într-o recomandare a Consiliului care acum trebuie urmată sau nu de statele membre. Noi ne-am dorit foarte mult ca această garanție pentru tineret să fie finanțată în mare parte din Fondul Social European. Era și spiritul inițiativei pentru o um, crearea de locuri de muncă pentru tineret. Acest examen al creșterii economice care ne preocupă anul acesta va revela discrepanțele mari din zona euro, care nu vor face decât să crească. Nu numai cifrele șomajului arată acest lucru, ci mai ales rata crescută a șomajului în rândul tinerilor. Și nu putem să ignorăm aceste date în timpul uh, acestui exercițiu de evaluarea creșterii economice. De aceea am consacrat a doua parte a întâlnirii noastre acestor tematici. Acum vreau mai întâi să dau cuvântul colegului meu Dimitris Cremastinos ca să spună și el câteva cuvinte de introducere. Cinci minute, vă rog, nu mai mult. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Beres. Vă mulțumesc și pentru invitația de a vă prezenta aici uh, opiniile mele. Um, după cum am spus și în primul panel, din păcate, Grecia este lider în ce privește uh, șomajul în rândul tinerilor, care a ajuns la 60%. Uh, Grecia este urmată în acest top trist de Spania din păcate, conduce în șomaj în rândul tinerilor sudul Europei. Domnul ministru Vruții s-a arătat care sunt măsurile care sunt luate pentru contracararea acestui fenomen. Din păcate, rezultatele însă nu sunt eh, pe măsura eforturilor. Dacă dacă, chiar dacă am reușit să reducem semnificativ șomajul în general, șomajul în rândul tinerilor s-ar, s-ar reduce uh, doar cu 1% anual. Adică o întreagă generație va crește fără muncă, va crește în șomaj. Cum să se dezvolte economia dacă tinerii sunt fără muncă? Uh, pe ce structuri se pot uh, baza acești tineri, pentru că pentru că pentru aceste, această generație, pentru țările din care provin și economiile lor, chestiunea aceasta este existențială. După cum am spus și mai devreme, fără o creștere corespunzătoare de creștere, să zicem de 3 până la 5% anual, da? vorbesc de creștere raportată la produsul intern brut, nu putem să combatem în mod eficace șomajul. E ca și când uh, ai avea piciorul rupt și ai lua aspirină pentru asta. Deci uh, nu vorbim de o gripă sau de o durere de cap, ci de boli grave. Poate că aspirina face suportabilă boala, dar nu combate niciun caz cauza acesteia. Tocmai de aceea avem uh, mai mari um, uh, așteptări mai importante din partea Uniunii Europene pentru a relansa creșterea. Avem nevoie de o creștere uh, de 3 până la 5% în Europa, altminter nu va fi posibil să avem, să consemnăm rezultate semnificative în ce privește reducerea șomajului. În ce privește pensiile, dacă cineva este forțat de împrejurări să reducă acum pensiile și salariile, uh, impactul cel mai grav îl au reducerile pensiilor. Hai să zicem că tinerii ar mai avea o perspectivă de viitor, dar pensionarii nu au o perspectivă de, vedere, de viitor și nu au posibilitatea de a-și întregi veniturile prin alte activități uh, profesionale. Ei trebuie, în baza contribuțiilor pe care le-au plătit, să poată primi o pensie cu care să trăiască bine. Și, uh, practic, uh, aceste, acești pensionari sunt pedepsiți pentru, pentru faptul că timp de ani, de decenii au făcut economii, au contribuit la un sistem uh, și acest lucru nu este civilizat. Nu se potrivește unor țări care altminteri ar avea un standard de viață uh, crescut. Și țările europene sunt până la urmă țări cu standarde de viață crescute. Deci, cumva ar trebui să abordăm problema pensiilor în mod diferit. Reformele uh, pe care uh, Parlamentul European le reclamă, trebuie să facă astfel încât să existe și o, o pensie minimă care să permită o viață cât de cât decentă a pensionarilor. De ce? Pentru că o viață întreagă acești pensionari s-au preocupat de economisire. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste declarații foarte concrete. Acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului Adrian Solomon, vicepreședinte al Comisiei pentru um, Ocupare și Protecția Socială din Camera Deputaților din România. Dumneavoastră ne veți vorbi și despre inegalitățile crescânde din România și, în general, despre aspectele sociale ale examinării anuale a creșterii economice din cadrul semestrului european. Aveți cuvântul pentru maxim 10 minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor deputați și invitați. Sunt onorat să pot participa la această dezbatere deosebit de importantă în contextul actual uh, european. Intervenția mea este împărțită în patru secțiuni și voi uh, axa principalele teme pe ocupare. Pentru început am să trec uh, succint în revistă tabloul impactului social al crizei, în partea a doua voi încerca să identific cauzele severității impactului social și a prelungirii acestuia. Voi continua cu evaluarea politicilor și măsurilor întreprinse pentru atenuarea impactului social și în final voi propune ceea ce consider din punctul nostru de vedere că ar trebui să fie remediul principal la situația economică și socială în care se află Uniunea Europeană. În primul rând, impactul social al crizei se poate ă, sintetiza după cum urmează. Nivel mare al șomajului, în special în rândul tinerilor, creșterea ponderii persoanelor cu risc de sărăcie, divergențe mari și în creștere între țările din nord și țările din sud și est. Creșterea inegalităților în interiorul țărilor, prin creșterea polarizării salariilor, creșterea ponderii profiturilor și scăderea ponderii salariilor reducerea funcției redistributive a sistemelor de impozite și protecție socială, creșterea șomajului pe termen lung, cu efecte de histerezis pe piața muncii și cu consecințe structurale severe care vor avea consecințe negative asupra potențialului de creștere economic pe termen lung. Acest tablou sumbru al impactului social al crizei se adaugă uh, și prognoza pesimistă în privința ocupării exprimată chiar în analiza anuală a creșterii. Având în vedere, citez, decalajul dintre redresarea economică și impactul asupra ocupării forței de muncă nu se preconizează ca situația să se amelioreze rapid. Divergențele mari în interiorul Uniunii Europene pun în primejdie conceptul de solidaritate, concept moral fondator al Uniunii Europene. Riscul unei crize politice majore este în creștere iar acesta poate fi urmat de o puternică criză socială. Inegalitățile în creștere creează frustrări și alimentează atitudini populiste din ce în ce mai îngrijorătoare, care cheamă la anihilarea uneia dintre cele mai importante realizări a Uniunii Europene, libera circulație a forței de muncă. Libera circulație a muncitorilor este un drept fundamental în Uniunea Europeană, el trebuie apărat cu fermitate și luat atitudine împotriva celor care îl contestă, alimentând prin discursurile lor intoleranța și xenofobia. În al doilea rând, cauzele severității impactului social s-ar defini astfel. Guvernanța economică în Uniunea Europeană, dinainte de criză, reflecta paradigma marii moderații, pe care o putem sintetiza astfel. Disciplină fiscală în combinație cu o inflație mică și stabilă erau condițiile necesare și suficiente pentru stabilitatea macroeconomică. Criza a demonstrat că ne-am înșelat. Stabilitatea prețurilor nu este suficientă pentru a asigura stabilitatea macroeconomică. În plus, aceeași paradigmă economică a ortodoxiei Maastricht a influențat decisiv răspunsul la criză. În loc ca acesta să fie interpretată ca o criză a bilanțurilor de plăți private și externe, ea a fost percepută ca o criză a datoriei publice. Ajustarea concomitentă a sectorului public și a sectorului privat a condus de astfel așteptat, conform manualelor de economie, la recesiune și stagnare. Ajustarea asimetrică cu acceptul pus pe devalorizarea internă în țările cu deficite și îngăduință față de țările cu surplusuri conduce la divizarea puternică în interiorul Uniunii Europene în țări creditoare și țări debitoare, în țări cu creștere economică stabilă și costuri reduse de finanțare și țări cu probleme grave. Politicile curente în Uniunea Europeană conduc spre capcana deflaționistă de tip japonez și zădărnicesc schimbările reale de competitivitate în cadrul Uniunii. În concluzie, dincolo de efectele propriu-zise ale crizei, la severitatea impactului social și durata acestuia a contribuit răspunsul suboptimal la criza Uniunii Europene în ansamblul ei. Deși știința economică a avansat, marea recesiune din zilele noastre a fost tratată în Europa mai neinspirat decât Marea Depresiune din anii 30. Din păcate, obsesiile ideologice au învins știința economică. A treia parte a intervenției se leagă de evaluarea politicilor și măsurilor întreprinse pentru atenuarea impactului social politicile și măsurile întreprinse pentru creșterea ocupării au pornit de la ipoteza conform căreia șomajul se datorează rigidității de pe piața muncii. De aceea, remediul propus se concentrează asupra piețelor muncii și mai puțin asupra politicii de ocupare. Concret, politicile Uniunii Europene s-au îndreptat spre reforme structurale ale pieței muncii, precum reducerea protecției sociale, diminuarea desincronizării dintre calificările lucrătorilor și cererea pieței, creșterea mobilității lucrătorilor, descentralizarea negocierilor colective pentru a permite mai multă flexibilitate în stabilirea salariilor, reducerea indemnizației de șomaj pentru a stimula întoarcerea la muncă. Acestea au fost și reformele impuse României de Troica, uh, FMI, Banca Mondială și Uniunea Europeană în 12. Ultima măsură, anume reducerea indemnizației de șomaj, pare mai degrabă inspirată de ideea că marea recesiune ar fi un fel de mare vacanță a lucrătorilor. Chiar dacă reformele de partea de ofertă pot avea efecte benefice pe termen lung, ele sunt ineficace, chiar neproductive pe termen scurt în contextul scăderii cererii. În realitate, cauza principală a șomajului actual este legată de factori ciclici de lipsa creșterii economice și nu de cauze neapărat structurale. Fără stimularea creării de noi locuri de muncă prin politici fiscale și monetare expansioniste, precum și prin politici industriale, diminuarea salariilor și a indemnizațiilor de șomaj nu fac decât să reducă și mai mult cererea agregată. Economia stagnează datorită lipsei de cerere și nu a lipsei de ofertă. Creșterea capacității de a produce prin măsuri pe partea de ofertă nu se va simți în creșterea producției atâta timp cât nu va exista mai multă cerere pentru bunuri și servicii. Este adevărat că programele de formare profesională sau reformele sistemelor de protecție socială pot să ajute anumiți muncitori să găsească de lucru, dar nu vor afecta numărul celor care își vor găsi de lucru. Mai mult, măsurile care stimulează oferta pot avea efectul pervers al amplificării presiunii deflaționiste. O nouă paradigmă economică este absolut necesară. Inițiativele luate la nivelul Uniunii Europene în favoarea tinerilor pentru dezvoltarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare, adoptarea tabloului de bord cu indicatori cheie pentru ocuparea și situația socială, precum și măsurile în sprijinul creditării întreprinderilor mici și mijlocii sunt binevenite. Ele pot ameliora ușor situația socială, dar nu vor putea produce o revenire solidă și sustenabilă care să rezolve decisiv problema ocupării. Toate aceste măsuri par doar lingurițe de miere turnate în butoiul mare de păcură al austerității. Așa cum am constatat recent Francis Fukuyama, cauza profundă a crizei a fost inegalitatea în creștere a veniturilor iar aceasta s-a agravat de la debutul crizei. Inegalitatea în creștere este cauza primară a cererii agregate mici și ca rezultat a unei creșteri economice firave, iar creșterea economică firavă produce sărăcie. Credem că pentru Uniunea Europeană marea provocare este divergența în creștere între țări și inegalitatea în creștere în interiorul țărilor. Fără a rezolva inegalitatea și divergența, suntem sortiți la stagnare politicile urmate în prezent în uniunea europeană avantajează marii creditori din lumea financiară și proprietarii de capital din țările cu surplus în timp ce deja avantajează lucrătorii antreprenorii obișnuiți și debitorii. este un model nesustenabil. pentru a stimula ocuparea avem nevoie de un alt model economic prin care creșterea mai mare poate fi realizată cu o alocare diferită a veniturilor cu salarii mai mari, cu inegalități mai mici și investiții mai multe, atât publice cât și private, în economia reală. Este esențial, de asemenea, să restabilim primatul democrației asupra economiei, prin legitimarea guvernelor ca reprezentanța interesului public, modernizarea statului presupune, până la urmă, și eliberarea lui din captivitatea piețelor și capacitatea acestuia de a lua decizii în interesul public general. Noul model economic trebuie să asigure așadar disciplinarea piețelor care fac parte din societate și care trebuie de să funcționeze sub controlul democratic al societății. Concluzionez, severitatea și durata impactului social al crizei sunt influențate de răspunsul suboptimal la criza Uniunii Europene, captivă în ortodoxia Maastricht. Criza ocupării este interpretată ca având în primul rând cauze structurale și nu ciclice, de aici o serie de măsuri inadecvate pe timp de criză, orientate spre flexibilizarea piețelor muncii în loc de stimularea ocupării, ceea ce spunea distinsul meu antevorbitor aspirina în cazul fracturii. Creșterea ocupării poate fi realizată doar prin creștere economică susținută, și, în final, pentru realizarea creșterii economice, Uniunii European, Uniunea Europeană are nevoie de un nou model economic care să premieze mai bine munca și să reducă astfel inegalitățile în creștere între câștigurile capitalurilor și ale muncii. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, uh, Mulțumesc, dragă coleg. Acum dau cuvântul domnului Lubos Blaha, președinte al Comisiei de Afaceri Europene din Consiliul Național Slovac. Ne veți prezenta mai întâi condițiile de punere în aplicare a garanției pentru tineret din țara dumneavoastră. Ďakujem, ďakujem pekne. Stené kolegyne, eh, koleg... Vă mulțumesc, eh, doamna președinte, doamnelor și domnilor colegi. Vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi l-a oferit pentru a vă împărtăși unele date și fapte din domeniul ocupării în Slovacia. În a doua prezentare a prezentării mele voi încerca să conturez unele alternative la uh, situația actuală care ar putea să ofere soluții pentru uh, situația curentă. Mă voi referi și la unele din explicitările Uh, colegului meu din România. Uh, șomașul în uh, genere în Slovacia a ajuns până la 30%, în rândul tinerilor chiar până la 34%, iar chiar și în rândul celor cu educație bună este de 14% lupta împotriva sărăciei și șomajului sunt prioritățile noastre majore. Tocmai de aceea garanția pentru tineret și alte programe au fost demarate în consultare cu Comisia Europeană. Mulțumită fondurilor europene structurale am putut folosi, între altele, 17 miliarde de euro pentru crearea a 12.000 de locuri de muncă. Astea sunt locuri de muncă care sunt susținute eh, prin subvenții pentru tineri eh, salariați de până la 29 de ani, timp de un an. Guvernul eh, s-a angajat să susțină și contribuțiile la serviciul de asigurări sociale și de sănătate. Cifrele eh, sunt reflectate și în rapoartele anuale de creștere. În ciuda acestor măsuri însă, și chiar dacă aceste măsuri au fost eh, aplicate timp de mai mulți ani, cifrele de șomaj rămân crescute. De ce? Șomajul în Slovacia are cauze structurale și eh, la acestea se adaugă și uh, consecințele crizei economico-financiare. Inechitatea socială între, uh, și inegalitatea între sistemul de educație și piața forței de muncă, de pildă, este una din cauze. Tocmai de aceea încercăm să ajustăm uh, oferta universitară academică la nevoile pieței forței de muncă în, în același timp, încercăm să oferim studenților încă de pe vremea studiilor lor experiență practică profesională. Mai există și o inegalitate regională ca a doua cauza șomajului în Slovacia. Sigur că în jurul capitalei Bratislava șomajul în rândul tinerilor este de doar 17%, dar în estul Slovaciei este un dezastru, e de chiar 43%. Tocmai de aceea Slovacia are nevoie de fonduri structurale europene și coeziunea socială este esențială pentru noi. Inegalitățile, diferențele regionale reprezintă o problemă care este legată de diferențele în infrastructură în același timp trebuie să integrăm mai bine populația de etnie romă, care reprezintă 7,5% din populația în ansamblu, dar care este concentrată în ă, partea de est a Slovaciei și care contribuie semnificativ, disproporționat de mult, la șomajul în rândul tinerilor. Șomajul în rândul tinerilor mai este cauzat și de o structură economico-socială deficitară a trecutului, care a avut un, uh, un uh, criteriu de uh, liberalizare prea puternic în ultimii ani. Însă, care aș putea spune că Slovacia a fost un model neoliberal deosebit de elocvent, impozite scăzute, contribuții uh, uh, scăzute și uh, servicii, beneficii sociale scăzute, ceea ce a făcut să crească inechitatea între salariați și nu neapărat între angajatori. Deci, trebuie să îi motivăm pe angajatorii noștri să creeze noi locuri de muncă. Flexibilitatea, s-a spus până acum, ar fi Uh, cuvântul cheie pentru soluționarea problemei. Dar asta este doar o soluție pentru aceia care speculează pe forța de lucru și mai ieftină. Slovacia este până la urmă uh, un exemplu de eșec al politicilor neoliberale pentru că nu s-a redus nici inechitatea, nici uh, uh, sărăcia este un model care până la urmă a ajuns într-o, uh, pe, o, pe un făgaș înfundată. Uh, tocmai de aceea avem nevoie de proiecte alternative și pentru realizarea acestora avem nevoie de sprijin european. Mai întâi trebuie să avem un proiect de economie socială. Trebuie ca de exemplu, în spiritul uh, titlului 2, în antreprenoratul social, să creăm o nouă abordare în țara noastră. Trebuie să uh, creăm și un spirit antreprenorial inclusiv care să nu crească la marginalizarea anumitor grupuri sociale vulnerabile, din potrivă. Uh, de asemenea, trebuie să sprijinim cooperativele, care sunt de mare succes în Europa, pentru ele, pentru că ele um, realizează o proporție mai bună între proprietate și venituri. În același timp, oferă o posibilitate de codecizie salariaților și uh, cresc productivitatea prin creșterea motivației de lucru. Tocmai de aceea apelez la instituțiile europene să susțină mai mult uh, formele cooperative de lucru și organizațiile de acest tip. Un alt proiect alternativ ar putea avea efecte benefice asupra tuturor șomelilor din întreaga Europa și de care ar beneficia în special săracii din Europa. Dar până ce, eh, până ce Bruxelles nu va adopta anumite funcții eh, sociale, eh, nu se va ajunge la acest deziderat Tratatul de la Maastricht prevede cetățeni, drepturi cetățenești pentru toți europenii, dar nu prevede uh, în aceste drepturi cetățenești și unele drepturi sociale. Tocmai de aceea propun revizuirea tratatelor pentru interpretarea mai extinsă, mai cuprinzătoare a cetățeniei europene um, doar așa putem să facem ca beneficiile și drepturile sociale să fie mai bine reprezentate. Uh, acest, uh, acest principiu se află și la baza ideii de venit minim garantat. Uh, bursele sociale europene și alte drepturi sociale europene pot fi acordare, acordate acelora care uh, au venituri mai mici decât o treime din venitul mediu european. Tocmai uh, prin aceste beneficii sociale și printr-o Uniune Europeană socială uh, s-ar putea remedia inechitatea. Um, nu resping uh, uh, instituțiile de acum, ci resping mai degrabă modelele care sunt promovate uh, în speță de uh, marile companii supranaționale, uh, multinaționale, care au dăvândit noi uh, puteri. Noi puteri foarte impresionante uh, și singura consecință a modelului actual este creșterea impozitelor tocmai în țările mai sărace, dar asta face să se slăbească standardele sociale, ceea ce nu ne dorim. Uniunea Europeană nu trebuie să concureze la forța de muncă cu China, cu sweatshop-urile din America Latină. Noi vrem ca cetățenii noștri să nu muncească 16 Uh, ore pe zi cu 10 cenți pe oră. Chiar asta credem noi că este competitivitatea uh, în, în care vrem să ne uh, dovedim întâietatea în fața Americii Latine și a Chinei. Nu. Trebuie să urmărim și să punem în aplicare modelul nostru social și trebuie ca aceia care distorsionează standardele europene să nu mai facă parte din familia europeană. Slovacia încearcă să combată șomajul, dar uh, uh, constată în același timp că orice model liberal uh, este sorsit erșecului. Trebuie să ne bazăm mai mult pe intervențiile guvernamentale și trebuie să reducem Eh, disparitățile sociale, trebuie să ne armonizăm politicile sociale în întreaga Europa și doar astfel putem să preîntâmpinăm, respectiv să contracarăm efectele unor eșecuri pe piață de, dacă vrem să păstrăm Europa liberă de neofasciști, atunci trebuie să o facem mai democratică. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Nu v-ați referit deloc la garanția pentru tineret. Ne-ați prezentat viziunea dumneavoastră în ceea ce privește dimensiunea socială la Uniunea Economică și Monetară și e o viziune foarte utilă la dezbaterea noastră. Uh, contribuie la uh, viziunea noastră. Și am să dau cuvântul ultimului uh, intervenient, dar am să fiu severă, 10 minute, nicio secundă în plus. N-am încă lista oratorilor, dar am 14 care sunt înscriși. Și are cuvântul acum Sergio Gutierrez. Sí, gracias, presidenta. Da, mulțumesc, doamna președinte. Iată că eu trebuie să prezint semestrul european și raportul pe care îl uh, elaborează Comisia noastră pentru ocupare și pe care îl vom vota mâine. Un raport care încearcă să abordeze și să pună pe picior de egalitate chestiunile economice în cadrul semestrului european și procesul de coordonare macroeconomică din Uniunea Europeană, chestiunea ocupării și chestiunea subiectelor sociale. Și asta într-un context. Contextul în care elaborăm noi acest raport. E clar că există uh, șefi de state și de guverne ale anumitor state membre, chiar și Comisia Europeană și chiar și anumiți deputați, care vor să ajungem foarte repede la o perioadă de redresare economică. Și adevărat că există anumite indicații de date economice care ne pentru o îmbunătățire economică. Spre exemplu, deficitul balanțe, uh, balanței de plăți curente și așa mai departe. E adevărat, sunt semne bune, dar mai sunt și alte semne care și noi le vedem, cei care suntem mai critici, care ne arată că pentru a obține o mică îmbunătățire a datelor macroeconomice, de fapt sacrificăm în mod gramatic majoritatea obiectivelor noastre sociale pe care ni le-am fixat o strategia UE 2020. Vorbim de recuperare, de redresare economică cu o creștere anuală în 2013 de 0,0% în ansamblu zonei euro, dar uităm că există 27 de milioane de cetățeni în Uniunea Europeană care sunt în șomaj și că un tânăr din cinci nu are loc de muncă. Și în anumite state membre, rata aceasta ajunge până la 50-60% în rândul tinerilor. Și uităm că în toate țările Uniunii Europene crește excluziunea socială și că în toate aceste state membre există un risc sporit de excluziune socială, apare sărăcia Semnele acestea sunt clare și uh, sărăcia crește de la lună la lună. Deci noi trebuie să avem aici o viziune dublă față de ceea ce se întâmplă. Nu putem uh, nega această lejeră îmbunătățire a situației economice, dar în același timp nu uitați că avem și anumite principii de bază ale Uniunii Europene pe care nu trebuie să le pierdem din vedere. Și trebuie să fim conștienți de faptul că deși unii își doresc să ajungem repede și să câștigăm o bătălie rapid în acest context economic, este clar că toate aceste date sociale, uh, dacă nu le rezolvăm la timp, s-ar putea pe termen lung să ducă la o problemă reală în ceea ce privește într-o bună zi creșterea economică. Și cel mai rău, așa cum spunea și domnul Solomon, dacă nu mă înșel, este că această lejeră recuperare, redresare economică e mai lentă decât inițial pronosticată și mai mult decât atât este inegală inegală nu numai în ceea ce privește statele membre, pentru că prima dată, anul trecut, pentru prima dată, încă de la crearea fondurilor de coeziune, la nivel de convergență al statele membre, nu a scăzut, ci mai degrabă a crescut convergența. De aceea trebuie să fim conștienți de faptul că chiar și în interiorul Uniunii Europene și nu numai între cetățeni din diferite state membre, ci chiar în interiorul statelor membre, există diferențe de venit foarte mari, inegalitățile sporesc au sporit în ultimii ani. Și atunci, ce cerem noi în acest context, în acest raport, în raportul în care eu sunt, uh, pentru care eu sunt responsabil? Mai întâi, o analiză critică a ceea ce s-a întâmplat, care sunt motivele, cauzele. O analiză critică și recunoaștem că da, ne-am înșelat. Ne-am înșelat în strategia economică pe care am desfășurat-o. În această strategie, am spus, n-am avut un proces de consolidare fiscală. Și asta a provocat niște efecte de multiplicare în ceea ce vrește cheltuielile publice. Deci, cu cât a, adoptăm o politică de austeritate, cu atât provocăm probleme sociale. Și, mai mult decât atât, am fost inca incapabili să uh, prevedem anumite efecte ale unor atât de multe restricții, mai ales, spre exemplu, în uh, domeniul economic. În Germania, spre exemplu, sau și în alte țări, există reforme structurale, reforme salariale, reforme pe piața de uh, muncii, care au dus la o scădere drastică în multe state membre a salariilor lucrătorilor. Și, deci, ei au fost mult mai repede concediați și, deci, a crescut șomajul. Deci, așa cum spuneam, încercăm să facem o analiză critică, obiectivă în al doilea rând, ce propunem noi în acest raport? Mai întâi propunem o legitimitate democratică sporită în întregul proces al semestrului european. Dacă reușim să ajungem la un sistem în care se face o trans, un transfer de suveranie de, de, uh, între suveranitate între statele membre către Uniunea Europeană în anumite domenii, asta ar însemna că în momentul în care se fac planele naționale de convergență, guvernele, înainte de a le uh, hotărâ, trebuie să treacă prin dialogul social, trebuie să treacă prin parlamentele naționale. Nu ne putem permite să se aprobe niște planuri și aceste programe naționale de reformă să fie adoptate și să nu fie dezbătute de către adunările naționale. Mai mult decât atât, la nivel european, participarea la procesul de codecizie din partea Parlamentului European. Noi suntem o, o instituție democratică, o instituție aleasă. Și deci noi nu suntem o instituție care vine doar și își dă cu părerea, nu, ci suntem pe picior de egalitate cu celelalte instituții. Și trebuie să ne implicăm în acest proces. Mai mult decât atât, cerem pentru că nu trebuie să cădem așa în oboseala aceea a reformei, a oboseala reformistă. Cerem să se îmbunătățească diferitele instrumente care ne-ar permite să relansăm competitivitatea europeană și trebuie să fim conștienți de faptul că această căutare nesfârșită a competitivității s-ar putea să ducă la o scădere a salariilor. Așa cum s-a spus în foarte multe state membre, multe state membre nu își pot permite acest lucru decât dacă ar expulsa milioane de cetățeni, nu? nu, nu putem să ne bazăm doar pe aceste măsuri, pe această devaluare internă a ă, achiului nostru social. Și mai mult decât atât, trebuie ca cetățeanul să aibă impresia că ieșirea din criză se face în mod echitabil. Deci, mulți dintre ei sunt oameni care au un loc de muncă și mulți dintre ei sunt cei care uh, și-au pierdut un loc de muncă. Deci, Trebuie să vedem care este situația economică de la caz la caz. Sunt anumite state membre care nu pot lua anumite măsuri, care nu pot contribui în acest proces de uh, uh, căutare la nesfârșit a competitivității. Sunt țări care sunt mai competitive, care într-adevăr își pot permite acest lucru, care pot apăra achiul lor social. Și trebuie să ținem seama de aceste diferențe. De aceea, la nivel european, în cadrul european, dacă vrem să avem o strategie spre exemplu, pentru investiții în producție, pentru instrumente care să poată să relanseze această competitivitate, va trebui să o facem în mod inteligent. Trebuie să pariem pe creștere sustenabilă, pe competitivitate durabilă, fără ca aceasta să ducă la o pierdere, la o deteriorare a condițiilor sociale și salariale. Mai mult decât atât, cerem și o strategie mai ambițioasă în favoarea ocupării, mai ales în rândul tinerilor, cei care au 25 de ani, care de fapt sunt cei care sunt lăsați deoparte și uitați când vorbim de subiecte economice. Noi în Parlamentul European și mai ales în comisia noastră de ocupare am fost poate primii cei care am vrut să dăm dovadă de ambiție în momentul în care am cerut să există o finanțare uh, uh, pentru tineri, o garanție care să fie puternic finanțată. Spre exemplu, de-a lungul anilor aceștia de criză, 2 miliarde de euro au fost cheltuite pentru a promova diferitele sisteme, salvarea diferitelor sisteme financiare din Europa și pentru următorii șapte ani, pentru a putea finanța ocuparea în rândul tinerilor, am obținut un miliard de euro pentru ansamblul Uniunii Europene. Uitați-vă că e un dezechilibru aici, un dezechilibru important în momentul în care stabilim prioritățile și afirmăm prioritățile noastre. Nu cumva credeți că această problemă pe care cu toți o cunoaștem, și anume șomajul în rândul tinerilor, pentru că toată lumea ne atrage atenția asupra acestui fapt. Oare n-ar trebui în final să avem și o corespondență între ambiții și finanțare? Și așa cum spunea și domnul Solomon, da, avem impresia că, da, cineva și-a rupt un picior și doctorul îi dă o aspirină. Eu cred că situația e chiar și mai gravă. Cineva și-a rupt un picior, primește o aspirină și mai mult decât atât își rupe și brațul cu procesul de consolidare fiscală, cu garanția aceasta pentru tineri. Vă dau un exemplu. Spania, pentru următorii ani, în garanția asta pentru tineri, va primi un uh, miliard de euro pentru șapte ani. Deci, pentru procesul de consolidare fiscală, a trebuit să reducem cu 750 de milioane. Și atunci, vedeți ce primește mâna stângă, dă înapoi mâna dreaptă. Deci, într-o strategie globală, într-un bilanț global, e clar că, de fapt, ambițiile noastre nu sunt suficient de bine finanțate pentru a avea într-adevăr adevărate politici în, în favoarea ocupării. De aceea trebuie să fim mult mai ambițioși și să fim mult mai coerenți în ceea ce privește ambițiile noastre și prioritățile noastre politice. Și în final, Aș dori de asemenea să spun că ceea ce noi cerem este să avem și o dezbatere în ceea ce privește diferitele instrumente europene de care dispunem o dezbatere. Poate nu o să ajungem la nicio concluzie, foarte bine, dar măcar să înțelegem exact care sunt posibilitățile, spre exemplu stabilizatori automatici europeni, rolul acestora. Doamna președinte intervine. Da, să știți că timpul va expirat. Dați-mi voie, vă rog frumos, 30 de secunde, numai ca să termin. Deci, rolul stabilizatorilor automatici. Deci, să vedem, dacă, spre exemplu, pe durata crizei am fi creat un fel de sistem de asigurări pentru șomaj, dacă am fi putut consacra, știu eu, 1, 1,2% din cotizațiile sociale care sunt actu actualmente plătite în statele membre către Uniunea Europeană, poate că am fi putut evita o sporire atât de drastică a șomajului și să avem astfel un instrument de solidaritate uh, care să ne permită să împiedicăm acest trend negativ și anume sporirea inegalității, sporirea șomajului în Uniunea Europeană. Coleg, Vă mulțumesc, dragă cole. Puțin excesivă, am spus că avem 14 orator, dar de fapt avem șapte oratori care vor vorbi 14 minute. Am uh, uh, pus punct la listei oratorilor și mulțumesc încă o dată celor uh, trei uh, invitați care au luat cuvântul. Le mulțumesc și pentru contribuție, chiar dacă nu a vorbit mai nimeni nici despre garanția pentru tineret, nici despre reforma pensiilor, dar poate că colegii din sală care vor lua cuvântul vor vorbi despre aceste subiecte. Dau mai întâi cuvântul uh, unui coleg din Parlamentul din Letonia, membru al Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale, Vitalis Orpus. Orlops, mă scuzați, două minute. Paldies, priekšsēdētāja, cienījamies damas, godātie kungi. 2000... Mulțumesc, domnilor și domnilor. Anul 2013 cred că va rămâne în memorie ca fiind un an în care uh, situația s-a stabilizat nițel, dar nu suficient. Și știm foarte bine că șomajul tinerilor ne gangrenează situația uh, economică în continuare și avem toate motivele să îi acordăm toată atenția. Semestrul european este o bună ocazie pentru supravegherea economică uh, a statelor membre și pentru inițierea de reforme. Comisia Europeană are datoria de a elabora recomandări uh, pentru fiecare stat în parte, dar care nu au un caracter obligatoriu. E adevărat că este foarte bine că se face această evaluare, uh, se analizează rezultatele, ele ne permit uh, să um, progresăm de la un an la altul, însă este indispensabil ca um, concluziile acestor analize să fie cu adevărat concretizate. Și Indicatorii din noua tabelă de punctaj ar putea să fie o bună completare pentru uh, instrumentele care există deja. Să nu uităm însă că acești indicatori nu folosesc la nimic dacă nu sunt însoțiți, cum spuneam, de o, o analiză în profunzime și de niște măsuri concrete. Și Letonia se luptă cu șomajul și alte consecințe sociale pe care le-a avut criza. Ne-am gândit la mai multe reforme, unele au fost deja puse în aplicare și încercăm să trecem în revistă uh, primele uh, efecte ale acestor reforme pentru a vedea cum trebuie să continuăm. În domeniul ocupării și al afacerilor sociale deja am operat asemenea reforme, dar ne-am dat seama că avem nevoie de soluții eficiente atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Toată lumea știe însă că uh, pentru orice reformă rezultatele se lasă destul de mult așteptate. Letonia deja, cum spuneam, a reușit să facă mai multe reforme deosebit de importante. Acum ne așteptăm să putem să ținem cont de următoarele recomandări pe care le vom primi din partea Comisiei. Mulțumesc. În numele Senatului Italian are acum cuvântul doamna Barbara Leți. Două minute, vă rog frumos. Vă mulțumesc. Da, și noi, și noi ne dorim să există mai multă ambiție pentru a soluționa criza socială europeană și problema șomajului, dar nu credem că ducem lipsă de ambiție, ci mai degrabă de curaj. Curajul de a accepta faptul că politicile bugetare și politicile troice au eșuat. Au eșuat deoarece și ieri am constatat că nici măcar n-au existat cine știe ce rezultate pozitive așa cum ne așteptam, de exemplu, pentru a permite reducerea datoriilor, pentru a permite uh, reducerea acestui dezechilibru între datoria suverană și PIB. Și Italia n-a stat cu brațele încrucișate și noi am făcut foarte multe eforturi. În ultimii 20 de ani am avut sume de 23-25 de Uh, miliarde care apăsau pe uh, umerii cetățenilor și a societăților. E vorba despre datoria privată și acum am ajuns până la 34 de miliarde. Ori, noi avem nevoie de o nouă bază productivă. Ar trebui să revenim de unde am plecat, cum spuneam, să avem suficient curaj, să reducem presiunea fiscală în mod considerabil, pentru că dincolo de ajutoarele punctuale pe care le putem da, este ca și ploaia pentru agricultură. Te ajută pe moment, dar nu neapărat pe termen lung. Cum spuneam, cum poți să uh, accepti că băncile nu mai acordă credite, deși au fost atât de mult susținute de Europa? Până acum, uh, Italia avea cât de cât o stabilitate datorită faptului că IMM-urile sale erau dinamice, dar acum aceste IMM-uri nu mai pot să supraviețuiască din cauza crizei și pentru că nici măcar nu au acces la credite. Noi trebuie să ajutăm cetățenii și să ne refacem baza productivă. Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul lui Edith Bauer în numele Parlamentului European și apoi Filip Gorderi de la Adunarea Națională. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare adresată tuturor vorbitorilor din acest panel. în legătură cu planurile lor naționale de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Aș vrea să știu dacă Grecia, România și Slovacia au astfel de planuri de acțiuni naționale. aceste trei uh, țări au uh, și uh, elemente comune pe care trebuie să le abordeze, cum ar fi abandonul școlar, șomajul în rândul tinerilor. În Slovacia, șomajul în rândul persoanelor fără educație Uh, este de 8 ori mai mare decât în rândul persoanelor cu un nivel crescut de educație. Și atunci uh, chiar mă interesează ce se întâmplă în aceste trei uh, țări. Și dacă îmi permiteți, o să vorbesc acum în limba, slovac, în limba slovacă pentru că mă voi adresa în speță oaspetului din Slovacia. Domnule președinte, vorbeați de 70 de milioane alocate combaterii uh, șomajului în rândul tinerilor, pentru că uh, însă uh, da, asta putea să fie o, o greșeală, pentru că cifrele raportate de Uniunea Europeană sunt cu, toate, sunt cu totul altele. Cu o astfel de sumă chiar puteați să rezolvați foarte ușor Uh, problemele pe care le aveați. Iar în ce privește propunerile pe care le-ați făcut, uh, um, ele toate uh, se subscriu principiului subsidiarității și nu, a exist, nu aveți niciun obstacol în a promova și chiar duce la îndeplinirea aceste alternative. Și atunci, de unde, de unde ar putea beneficia tinerii. Da, este întreruptă vorbitoarea, din păcate, de doamna președinte. Domnul Filip Corduri, două minute, după care urmează uh, Valentina Paris, uh, din partea Camerei Italiene a Deputaților. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi despre garanția pentru tineret și vreau să vă felicit pe dumneavoastră și Comisia Empli din Parlamentul European, care sunt principali inițiatori ai acestei garanții pentru tineret, care va fi în beneficiul cetățenilor. Vreau să vă spun că uh, Parlamentul din Franța s-a mobilizat foarte mult în ce privește uh, chestiunea locurilor de muncă și mai ales locurile de muncă pentru tineri, atât la nivelul pregătirii lor, pentru că am adoptat legi pentru a favoriza școala, mobilitatea uh, uh la nivelul învățământului universitar, dar și pentru că ne dorim să acordăm un nivel de pregătire adecvat tinerilor care nu au putut să-și găsească până acum un loc de muncă. Noi avem uh, proiecte pilot în 10 teritorii, nu sunt neapărat uh, regiuni eligibile, deoarece știți că noi avem această problemă a departamentelor din Franța, unde rata șomajului e până la 25%, dar care nu fac parte din regiunile eligibile pentru finanțare europeană. Și atunci a trebuit să ne descurcăm pentru ca aceste departamente să poată să beneficieze de uh, un ajutor. Oricum, am lansat uh, o, um, un apel pentru prezentare de proiecte și vor exista aceste misiuni locale um, pentru ocupare, a căror principală sarcină va fi să uh, joace un rol de mediator între uh, tinerii care caută un loc de muncă și uh, companiile care um, au nevoie de noi angajați. Deci încercăm să acționăm, vedeți, uh, practic de la caz la caz și să fim cât mai aproape de uh, tineri pe teren. Deci pentru noi foarte important este faptul că uh, um, finanțarea este pilotată la nivel european, dar bineînțeles și punerea în aplicare la nivelul fiecărui stat membru și cum spuneam inclusiv la nivel local trebuie lăsată în seama statelor membre și trebuie să uh, fie cât mai flexibilă cu putință. Și eu mă bucur că unii au uh, inițiative uh, novatoare și dacă putem să pot să ne le împărtășească cu atât mai bine pentru noi toți. Mulțumesc că dau cuvântul doamnei Valentina Paris de la Camera Deputaților din Italia și după aceea Edith Estrela pentru Parlamentul European. Mulțumesc, doamnă președinte. Și în Italia, planul pentru garanția Uh, pentru tineret a fost deja prezentat și trebuie să vă spun că ne-am bazat pe o activitate a Parlamentului, deoarece această legislatură uh, a uh, permis alegerea unor deputați foarte tineri și a unui număr mare de femei. A fost o dublă avantpremieră în istoria legislativului italian. Deci ne-am angajat la modul foarte serios în ce privește revizuirea serviciilor publice de ocupare și am vrut să creăm o colaborare între serviciile private și serviciile publice, pentru că uh, exista uh, cerere și ofertă, dar de multe ori nu uh, exista un dialog suficient între serviciile private și cele publice și trebuia în același timp să fim mai aproape de nevoile tinerilor însă ne-am dat seama că există o dificultate enormă din cauza uh, directivei 92 din 2012, mai ales având în vedere sistemul nostru de pensii. Astăzi constatăm că este greu să ne atacăm la ceea ce se numește în Italia pensiile de aur, căci am încălcat prevederile Constituției, pentru că ar fi o aplicare retroactivă a unei legi. Prin urmare, cu legea 92 am ajuns la niște cazuri în care cetățenii uh, nu numai că au fost expulzați de pe piața muncii, dar nici măcar nu mai au garanția de a avea dreptul cândva la o pensie. Deci este o situație de neacceptat. Prin urmare, ne așteptăm ca în următorul semestru european, când Italia va ocupa președinția prin rotația Consiliului, să se facă o recomandare suplimentară, pentru că trebuie să recunoaștem acest decalaj care s-a creat din cauza, cum spuneam, acestei norme 92. Suntem acum în imposibilitate să facem față acestei uh, carențe care s-a creat. Mulțumesc, Edith Estrela. Și apoi am să dau cuvântul ultimului orator, uh, uh, domnul Augustin Zorusla din Senatul polonez. Deci Vă mulțumesc, doamna președinte. Politica de austeritate uh, atacă statul bunăstării sociale, atacă clasa medie a societății și face ca disparitățile sociale să devină prea mari chiar și persoanele calificate cu diplome universitare uh, au probleme uh, în a-și găsi uh, un loc de muncă, în special în țările care sunt supuse unor programe de austeritate deosebite. Asta face să crească inegalitățile dintre statele membre. Peste 20% din tineri nu au nici loc de muncă, nici nu uh, sunt incluși în vreun program educațional sau uh, în timp ce uh, uh tinerii în situație similară reprezintă doar 11% din uh, societățile din nordul Europei. Din păcate însă, resursele bugetare nu sunt suficiente pentru acoperirea șomajului în rândul tinerilor cheltuielile, costurile șomajului în rândul tinerilor sunt de peste 100 de miliarde de euro anual. Dar deja 10 miliarde ar putea să readucă milioane de, 12% mai exact, dintre tineri în câmpul muncii. Numai că asta ori crește deficitul bugetar, ori crește datoriile suverane. Ei bine, în Europa, în Europa, în luna mai, urmează să alegem un nou Parlament. Ce speranță, ce nădejde pentru viitor putem să le oferim tinerilor care până la urmă ne vor vota pentru viitorul lor, pentru, uh, pentru ca să participe și la următoarele alegeri europarlamentare. Cum pot uh, să spere acești tineri să aibă un viitor în țările lor fără să fie nevoiți să-și părăsească țara, să emigreze pentru un viitor mai bun. Mulțumesc, că spune doamna președinte, și acum dăm cuvântul domnului Augustin Miezislov, dacă am pronunțat bine, pentru o intervenție în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, S-a spus deja în mai multe rânduri că problemele uh, cresc. Uh, problemele sunt în curs de amplificare și că politicile sociale trebuie să înfrunte aceste probleme în ciuda unor politici de austeritate bugetară nu vreau ca ceea ce vă spun să pară prea popular, prea populistic, dar avem nevoie de mai multă eficacitate și eficiență în cheltuirea fondurilor pe care le avem prevăzute pentru politicile sociale și dacă utilizăm bine uh, fondurile structurale, inclusiv uh, Fondul Social European, putem face treabă bună. Dacă vrem o garanție pentru tineri, atunci trebuie să ne gândim că aceste garanții trebuie uh, să fie oferite în paralel cu reforma pieței forței de muncă și cu reforma sistemului de învățământ trebuie ca cheltuielile eh, pentru educație să fie ajustate pentru, eh, după nevoile eh, pieței, trebuie ca programele educaționale să fie coroborate cu nevoile pieței și așa mai departe. Anul acesta este un an cu șanse multiple pentru schimbări profunde, inclusiv în ce privește instrumentele care sunt folosite pentru refacerea pieței forței de muncă. Um, există astfel de instrumente, cum ar fi anumite vouchere pentru uh, practici profesionale, pentru educație vocațională, uh, pentru mobilitate, etc. Mă bucur foarte mult că comisarul Andor, um, în rândul priorităților pe care le-a enunțat, a uh, amintit și sprijinirea economiei eh, verzi, respectiv a micilor întreprinzători, a persoanelor care în mod independent vor să își pornească o eh, afacere. Trebuie să ne gândim și la tineri, la tinerii eh, cu spirit antreprenorial, care, dacă nu le oferim un ajutor, ne vor părăsi. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor, tuturor celor care au intervenit în această dezbatere din partea Parlamentelor Naționale, din partea Parlamentului European. Și acum, să zicem, într-un mod arbitrar, am să răspund doamnei Bauer și anume să spun că cele trei țări care reprezintă președinția au depus planurile lor în ceea ce privește implementarea concretă a garanției pentru tineret și vreau să indic faptul că uh, în ceea ce privește Grecia e vorba de 160 de milioane de euro care vor putea finanțate din Fondul Social European și deci asta înseamnă că Grecia va trebui să finanțeze, uh, să cofinanțeze același, uh, aceeași sumă în ceea ce privește România. De asemenea, așa planul a fost uh, depus și suma este de 99 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că și România va trebui să găsească o sumă echivalentă pentru a cofinanța Uh, această garanție. Iar în ceea ce privește uh, Slovacia, planul este în curs de pregătire și suma va fi de 67,43 de milioane de euro. Evident, de asemenea, e nevoie de o cofinanțare pentru o sumă echivalentă din bugetul național. Evident, eu înțeleg că e foarte frustrant să uh, trebuiască să ne exprimăm atât de repede, dar în același timp cred eu că am avut o adevărată dezbatere, o adevărat schimb de opinii. Ne aflăm cu toții în aceeași barcă și fiecare la nivelul său se va mobiliza pentru a utiliza cât mai bine instrumentele pe care cu toții mai din greu, mai ușor ni le-am acordat pentru a putea uh, avansa, mai ales această garanție pentru tineret, în așa fel încât să demonstrăm că Europa este îngrijorată de tineretul ei și uh, încercăm să fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult, vă propun aplauze furtunoase și pentru acești oratori și vă stabilesc următoarea noastră întâlnire în ședința plenară cât mai repede cu putință. Mulțumesc!